Ladies and gentlemen, good morning. Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Good morning. I know we've got a long voting list and a long agenda. Știu că avem o lungă listă de vot și o ordine de zi încărcată cu subiecte complicate de discutat în această dimineață și ține seama de cele întâmplate și ce s-a întâmplat și duminică, haideți să ținem un minut de reculegere comemorându-i pe cei care și-au pierdut viața peste sfârșitul săptămânii și să ne gândim împreună la Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și transmitem condoleanțele noastre familiilor în cauză. Bună dimineața! Primul punct de pe ordinea de zi este avizul privind prospectul care trebuie să fie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare. Și trecem direct la vot. Amendamentul 3 și 42 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Se adoptă. Trecem la amendamentul 3, a doua parte. Cine este pentru, Împotrivă? Îmi cer scuze. Haideți să deci, a doua parte a, amend- a amendamentului 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, cred că a fost adoptată. 44. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 45. și Cine este pentru? Și 45. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, prima parte, cine este pentru, împotriva, nu, este caduc. Amendamentul Amendamentul 5 prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Ține. Se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59 acum pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 60 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 9 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 61 este un amendament lingvistic. Amendamentul de compromis ce acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă prima parte A doua parte. Which is that to add the words or having a denomination fără cuvintele or having a denomination of at least 100.000 de euro pentru împotriva țineri se adoptă. Deci a doua parte, din a doua parte sunt eliminate cuvintele respective. 63 pentru împotriva verificăm. Passed. Se adoptă. 63. Amendamentul de compromis de pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva. Verificăm. Se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 68 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis E pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva, nu, îmi cer scuze, sunt la președinte, amendamentul de compromis F pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 73 acum pentru, împotriva, abțineri se respinge, 74 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. G. Amendamente de compromis G. Pentru, împotriva abținerii se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 pentru, nu, este caduc. 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 90 falls. Se respinge. 91. Acum pentru împotriva obțineri. se respinge. 92 pentru împotriva obțineri. se respinge. 94 pentru împotriva obțineri. se adoptă. 95 pentru împotriva obțineri. se respinge. 96 pentru împotriva, abțineri se adoptă 97 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 98 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis H pentru, împotriva, abțineri se adoptă 102 pentru, împotriva, abțineri verificăm. Past. <coughs> Oh- se adoptă 103 pentru, împotriva, Verificăm. That passes 104. Se adoptă 104 pentru, împotriva, abține, se respinge 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 23, 22, spune la președinte, 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 25 Vot pe părți. Prima parte pentru împotriva abținerii se adoptă. A doua parte pentru împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 1 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul de compromis A pentru împotriva abținerii se adoptă. 28 pentru împotriva abținerii se respinge. 29 pentru împotriva abținerii se respinge. 30 pentru împotriva abținerii se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 2, 35 și 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 38 pentru, împotriva abținerii. Verificăm. That falls. Se respinge 39 pentru, împotriva abținerii. Se respinge 40 pentru, împotriva abținerii. Se respinge și votăm acum avizul în totalitatea sa, vot electronic. Has everybody voted? Yes. A votat toată lumea, da, se adoptă. Thank you to everybody who... Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest uh, dosar, chiar, care, chiar dacă nu a fost adoptat în unanimitate, s-a bucurat de un acord uh, transpartinic. So the next item is the... Următorul punct. Măsuri pentru asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune. Adoptarea uh, în a doua lectură. Am înțeles că votul va fi electronic. Așadar, vă rugăm să votați. Pare multe voturi, se pare. unul în plus. Cine n-a votat? Așadar, 33 la 1. Felicitări, Andreas. Și acum trecem la... Și acum uh, raportul se va îndrepta spre plenară. Verificăm dacă dorește cineva să facă amendamente la plenară. Oricum, felicitări, Andreas. Și următorul punct, uh, mandatul pentru trilog, pentru bugetul 2017, Elisa Iaconsari. Amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abține, uh, se adoptă compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul dar vom verifica. Falls. Thank you. Um... Mulțumesc. Compromisul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, uh, se adoptă. Amendamentul 12, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul uh, pentru întregul aviz. Vă rog să votați. Thank you very much. So that's passed. Mulțumesc, deci se adoptă. Cu mare majoritate, mulțumim Lisa. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Prego un attimo di silenzio. Haideți să continuăm, vă rog uh, să păstrați tăcerea. Bun. Trecem la propunerea de revizuire a directivei 91.477, controlul achiziționării și posesiei armelor, deținerii, achiziționării și deținerii de arme. Raportarea este președintea noastră Vicky Ford. Astăzi discutăm uh, amendamentele de compromis. Au fost uh, depuse, după cum știți, 847 de amendamente. Așadar, un total de 903, incluse cele ale Comisiei Libe, Raportarea este doamna Ford, așa că aș da cuvântul pentru a, uh, pentru a face o prezentare și apoi continuăm dând cuvântul raportorilor din umbră și tuturor celorlalți membri care doresc să vorbească. Vă rog, doamnă Ford. Thank you very much. Mulțumesc frumos. Știu că uh, mulți uh, urmăresc reuniunea pe internet. Am avut și multe uh, contacte cu corespondenți și cetățeni interesați în subiect, care nu se află neapărat în sală, dar așadar încep reamintind, tuturor de ce uh, avem acest document. Sigur că <clears throat> o legislație timp de 25 de ani am avut deja o legislație uh, comună în Europa cu privire la armele de foc și E clar după ultimele evenimente că există, mai ales după Paris, că există lacune. Uh, există lacune în uh, legislație, de exemplu în uh, legislația cu gloanțele oarbe, există lacune și în Europa, există lacune în special în Regatul Unit. De aceea Comisia a făcut noi sugestii și este foarte bine că dorim să uh, eliminăm lacunile, dar știm cu toții că prima variantă a textului comisiei nu a fost prea fericit formulată și conținea, a, sau ar, ar fi putut să cauzeze multe consecințe negative, deși neintenționate, desigur. Și mulțumesc colegilor pentru numeroasele amendamente diferite, mai mult de 800, după cum ai spus, Nicola, doar din comisia noastră și aș dori să explic uh, unde aș recomanda eu să încercăm să căutăm compromisurile și modul în care propun eu să le alcătuim și să vedem cum am putea vota. Mulțumesc uh, grupurilor care deja au depus comentarii în scris în legătură cu aceste compromisuri. Așadar, în primul rând, în legătură cu armele cu muniție oarbă, Cred că avem o mare majoritate aici uh, când spunem că acestea au fost uh, armele care au fost uh, transformate pot fi tratate ca, ca arme de categorie originală, deci trebuie să fie vândute doar unei persoane autorizate, în al doilea rând. Trebuie să ne asigurăm că persoanele fizice care prezintă pericol pentru uh, ele însele sau alții nu pot să dețină autorizație de a deține o armă de foc. Uh, motiv pentru care fiecare țară ar trebui să aibă un sistem care să uh, verifice și să acorde autorizațiile. Sugerez ca țările să decide dacă doresc să dispună de un sistem permanent sau uh, un sistem periodic care să se aplice din când în când. Și vom vota. Vom vota ca să vedem dacă acest sistem ar trebui să includă un sistem automat de verificare. Dacă uh, unei persoane îi se, refuze, îi se refuză acordarea unei autorizații într-o țară, atunci autoritățile din altă țară ar trebui ca foarte ușor să descopere acest lucru. Deci dacă uh, nu, ai un, nu obții o autorizație într-o țară și te muți în altă țară, atunci autoritățile din a doua țară trebuie să știe istoricul tău și atunci noi sugerăm că ar trebui să se facă un mult mai bun schimb de informații fie prin sisteme automatice sau prin puncte de contact. Însă, ă, asta ar însemna ca întregul sistem european să fie mai solid, e clar. De asemenea, ă, există un consens și în legătură cu noi cerințe pentru depozitarea în siguranță. Cred că reprezentanții tuturor țărilor cu care am discutat mi-au spus că au asemenea legislație, deci trebuie acum să aducem asta la nivel european și cred că întregul Parlament ne va susține cu această inițiativă. Eu uh, propun o nouă formulare în legătură cu marcajele și cred că și aici este un consens, uh, spunând că marcajele uh, trebuie să se aplice pe toate uh, armele de foc asamblate sau acolo unde componentele sunt uh, vândute separat ca parte componentă și individuală. Ar trebui și această marcată. Deci trebuie să ne asigurăm că legislația pe care uh, o alcătuim se poate și aplica. Deci dacă trebuie să văzut dacă se marchează și componentele de foarte mici dimensiuni. Bun un alt compromis care clarifică rolul uh, intermediarilor de vânzare și vânzările de la distanță. Acestea trebuie să fie posibile doar dacă identitățile pot fi confirmate și au și fost confirmate. În ce privește muzeele și colecțiile istorice, eu sugerez ca un prim vot să lămurească dacă muzeele ar trebui excluse din domeniul de aplicare. Așa se întâmplă la momentul actual și, în primul rând, vom vota ca să vedem dacă această excludere trebuie să continue și, dacă nu, atunci vom vota ca să vedem dacă statele membre ar uh, trebui să acorde uh, asemenea autorizații la nivel de stat membru. Deci vor fi două uh, votări separate aici. Păi, excepțiile pentru statele membre, sigur, acolo trebuie să se aplice măsuri care să verifice dacă se respectă ordinea publică în ce privește depozitarea armelor de foc. În legislația actuală, statele membre au puterea de a acorda excepții, scutiri, și uh, asta e foarte important pentru organizații care ar fi cele de experți balistici, fabricanți și așa mai departe. Eu propun în anumite amendamente ca statele membre să poată continua să acorde aceste scutiri pentru categoria A, deci articolul 6. Și mm, am încercat să formulăm mai clar acolo. Apoi, ce privește apărarea, sistemul de apărare națională, e foarte important ca operațiunile militare și de apărare ale statelor membre să nu fie afectate și acolo am uh, făcut o modificare. Ce privește standardele de dezactivare, aici, uh, mă rog, e un set de amendamente foarte tehnic, dar trebuie să fie foarte clar că o armă de foc poate fi considerată ca fiind dezactivată doar dacă nu mai poate fi transformată la loc într-o armă de foc utilizabilă. Dacă nu, înseamnă că nu a fost dezactivată, de fapt. De aceea, trebuie ca în mod permanent ea să fie, uh, să fie devenit inoperabilă. Deci, prima variantă a regulamentului dezactivării Uh, din noiembrie a trecut în grupurile tehnice ale statelor membre a cauzat prima variantă un număr de probleme legate de punerea în aplicare, pentru că formularea nu a fost foarte clară, de aceea în anexe noi am sugerat îmbunătățiri uh, la adresa regulamentului de punere în aplicare și dacă acestea trec la vot și până când ajungem la triloguri, grupurile de lucru ale statelor membre vor fi deja adoptat uh, schimbările în legislație necesare și atunci Vom vedea ce se întâmplă la negocierile cu Consiliul. Știu că grupurile de lucru deja examinează ace- această problemă, dar trebuie să o lămurim, pentru că sunt multe chestiuni tehnice în acest regulament și unele dintre ele au implicații uh, de securitate. Deci, Vă mai spun că am făcut sugestii noi în legătură cu revizuirea standardelor existente pentru dezactivare, Unul de statele membre au avut uh, convenții privitoare la standard, de acestea ar trebui recunoscute. În ce privește categoriile A și B, probabil e partea cea mai controversată a propunerii. De aceea recomandarea mea ar fi să respectăm democrația și statele membre ar trebui să poată vota unul câte unul de fiecare tipurile diferite, de tipuri diferite de arme care se propune să fie adăugate la lista de interdicții. Cred că aici avem un consens uh, și anume Comisia a propus articolul A7, dar acesta nu poate fi aplicat în practică și asemănarea nu este un element Uh, corespunzător pentru a decide dacă o armă este interzisă sau nu. Deci am uh, făcut o modificare la B7, dar au mai fost făcute și alte sugestii ca să adăugăm și alte elemente și alte articole pe lista a, a, uh, armelor de foc de categoria A și unele dintre ele vin de la Consiliu. Sugestia mea ar fi să votăm pentru fiecare din acestea. Acum, sunt preocupări în anumite state membre în legătură cu chestiunea armelor de foc automate care au fost automatice, care au fost transformate în arme de foc semi-automate. Și există și un, o preocupare legată de securitate, că dacă uh, există o interdicție în aceste țări, acestea nu vor fi încredințate, armele nu vor fi uh, încredințate autorităților, ci vor intra în ilegalitate, ceea ce ar înrăutăți situația uh, de securitate, nu ar îmbunătăți-o. Deci, Prima opțiune ar fi să le interzicem, dar dacă decidem că trebuie păstrate, atunci există o propunere să se introducă standarde de transformare ca să fim siguri că această transformare are caracter permanent. Și încă un punct. Consiliul a făcut o propunere uh, pe care a supus-o la vot săptămâna trecută Acolo se introduc uh, categorii diferite bazate pe capacitatea de foc. Acolo au fost amendamente uh, depuse de unele state membre și trebuie să votăm și aici, ca să fie o poziție clară a Comisiei noastre înainte de negocierile cu Consiliul. Văd că încă nu am, avem compromisuri în legătură cu considerentele, pentru că acolo trebuie să se oglindească ce convenim noi în legătură cu articolele. Deci încă se mai muncește la asta. Pentru moment ne concentrăm pe articole și apoi vedem ce se întâmplă cu considerentele. Cu asta vă mulțumesc pentru atenție, dragi colegi. Bine, grație la relatrice. Mulțumim raportare, iar acum pentru, au cuvântul uh, raportorului din partea grupurilor PP, Ana Maria Corața Bild. Raportor. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc lui Vicky, doamnei raportor, mi-a făcut plăcere să lucrez cu tine și sunt de acord cu amendamentele de compromis pe care ni le-ai propus și pe care le-ai prezentat acum. Vreau să amintesc puțin contextul. Am primit o propunere din partea comisiei care era dezechilibrată, neproporțională și inadecvată. Și acest lucru s-a văzut foarte bine și aici, dar și la Comisia Libe. Acum, datorită acestor amendamente, Parlamentul se îndreaptă în direcția cea bună și are un text care se concentrează mai mult pe mărirea securității, lupta împotriva terorismului și nu pe restricționarea libertăților uh, um, cetățenilor sau uh, restricționarea dorințelor de a practica un sport. Trebuia să modernizăm însă legislația și ceea ce ai spus tu, ca de exemplu înregistrarea armelor, schimbul de informații între forțele de um, respectarea legii, identificarea armelor ilegale, uh, o mai mare trasabilitate, uh, etichetarea, marcarea. Cred că um, în toate aceste domenii era nevoie de modificări și de modernizări și trebuia să reparăm uh, lacunele legislative. Noi nu ne dorim în niciun caz să avem acum o povară birocratică mai mare, să avem o birocrație inutilă. Sunt deosebit de fericit că am uh, adăugat această chestiune a stocării în condiții de securitate, pentru că aceasta lipsea din text și nu se pune problema unui sistem comun de examene de sănătate, de examene medicale, pentru că există state membre care au deja un sistem uh, performant, altele nu au deloc sau um, nimic uh, reglementat, deci uh, nu vrem să afectăm niciunul dintre statele membre, iar în ce privește comerțul electronic, nu vom crea probleme pentru cei care trăiesc la țară, Uh, interzicându-le sau uh, punându-le bețe în rate pentru celor care doresc să cumpere o armă uh, în condiții legale. Iar în ce privește apărarea, um, există diferențe mari între statele membre și noi vrem să respectăm toate specificitățile pentru că există arme care sunt folosite în scopuri de antrenament sau pentru apărarea națională. În ceea ce privește autorizația și perioada de valabilitate a permisului de portarmă, eu uh, aș șterge alineatul 1C, pentru că eu cred că fiecare stat membru ar trebui să aibă autonomie să hotărască. În ce privește stocarea conții de securitate, cred că ar trebui să nu includem aici transportul. Iată cum am vrea, aș vrea eu să formulez. Uh, statele membre ar trebui să se asigure de faptul că stat, persoanele care um, au arme le uh, stochează în condiții sigure, uh, dar aș șterge uh, inclusiv atunci când acestea sunt transportate și aș lăsa să mm, partea de la 1D. Iar în ce privește articolul 1.2, noi trebuie să ne asigurăm de faptul că manipularea este în continuare uh, um, uh, și încărcarea și descărcarea manuală sunt în continuare posibile. Să nu uităm că uh, acest text trebuie să fie unul cât se poate de clar, să existe certitudine juridică, deci să nu folosim o formulare prea vagă, ca de exemplu minor operations în engleză, pentru că ce înțelegem prin operațiuni minore. De asemenea, cred că ar trebui să ne aliniem cu protocolul ONU în ce privește armele de foc. Un ultim punct pe care aș vrea să-l menționez aici este apropo de anexe. Vicky, tu deja le-ai um, pomenit și anume să nu interzicem uh, categoria armelor semiautomate. Uh, nu putem să vorbim doar despre asemănări. Uh, uh, acesta nu este un criteriu serios și n-ar trebui să adăugăm categoria A7, deoarece calibre reglementate și diametre reglementate la nivel european este, dacă îmi dați voie așa, ceva stupid Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat, care mi-au oferit sprijin, comentarii, inclusiv în ce privește muzeele și colecționarii. Eu cred că textul ar trebui să rămână așa cum este el acum, uh, deci așa cum a propus comisia de altfel și aștept cu nerăbdare să votăm cu toții un text de foarte bună calitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ana Maria Corața Bild, din, par- din partea grupului SND, acum domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să adresez mulțumiri lui Vicky pentru munca pe care a făcut-o, pentru faptul că a reușit să facă amendamente de compromis, deși amendamentele inițiale erau foarte numeroase și știind că sunt uh, diferențe majore între grupurile politice, diferențe și între statele membre și nu era deloc ușor să găsești o cale de mijloc. Noi am trimis aseară, doamnei raportor, propriile noastre evaluări în ceea ce privește propunerile de compromis. Aș vrea însă pe scurt să menționez aici câteva probleme de natură uh, metodologică. În textele pe care ne le-a trimis Vicky pentru amendamentele de compromis există alternative această metodă de lucru poate să fie eficientă într-o primă fază, dar apoi trebuie să treceți la faza următoare și să avem uh, formulări convergente, acolo unde se poate. Și dacă nu se poate, atunci să se înțeleagă foarte clar care este alternativa pe care uh, raportorul o preferă. Și trebuie să ne gândim uh, cum să mm, schimbăm metoda de lucru pentru că riscă să devină mai greu atunci când ajungem la uh, um, faza dinaintea voturilor. Deci se spune explicit dintre ipotezele alternative care este cea pe care o preferă doamna raportor, pentru că este greu să înțelegem încotro ne îndreptăm. Și tot din punctul de vedere al metodei, cred că este greu să-ți închipui ca pentru, că pentru un număr atât de mare de amendamente de compromis, înainte de a ajunge la votul compromisului, să votăm mai întâi um, uh, amendamente pentru a șterge cu tare sau cu tare parte din alinea. Nu are cum să funcționeze așa ceva. Un amendament de compromis, păi, prin uh, natura lui, șterge anumite părți din, din alineat. Deci n-ai cum să te gândești mai întâi că votezi uh, amendamente de ștergere a unor paragrafe și apoi amendamentul de compromis. Compromisul este o sinteză, deci e clar că din capul locului nu ai acceptat alte amendamente. Să ne gândim împreună cum să rezolvăm, dar doream să mm, vorbesc despre această uh, mică dificultate, dar încă o dată e un obstacol în momentul în care trebuie să punem punct discuțiilor. Iar în ce privește amendamentele de compromis, aș vrea să menționez doar câteva um, teme care mi se par mai importante pentru grupul nostru și mai sensibile. În primul rând, în ceea ce privește examenele medicale și reînnoirea autorizației sau a permisului de portarmă. Eu cred că este indispensabil uh, să se facă o verificare a stării de sănătate a unei persoane care dorește să dețină o armă. Iar uh, condițiile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Noi nu ne putem închipui că o armă va ajunge în posesia unei persoane care nu uh, are capacitatea de a o folosi în cunoștință de cauză. O persoană care o folosește pentru tirul sportiv sau o persoană care urmează să vâneze animale, deci indiferent de cum va fi folosită această armă, condițiile de sănătate fizică și mentală trebuie să fie verificate foarte bine inițial și trebuie să fie exact aceleași criterii pentru toată lumea. Vom hotărâ apoi să vedem dacă adoptăm amendamentul de compromis sau nu. În ceea ce privește amendamentul despre uh, renoirea autorizației, mă gândesc că trebuie să verificăm și uh, că persoana care a cerut permisul de portarmă este cea care efectiv deține această armă. Deci că această armă se, este folosită doar de această persoană și este uh, deținută doar de ea. Ar fi util să menținem uh, definiția pentru armele uh, care, cu care se poate trage în rafală. După părerea mea, locul cel mai pertinent unde am putea să vorbim despre acest tip de armă este la articolul 6. Cred că acolo ar fi cel mai potrivit să vorbim despre aceste tipuri de arme decât la um, articolul 2. Acum, ce privește muzeele și colecționarii? Da, muzeele sunt locuri publice uh, care sunt uh, controlate și gestionate de către autoritățile publice, și acestea au obligația să garanteze uh, că aceste arme nu sunt folosite la modul propriu și apoi aceste instituții au registre naționale uh, în care sunt incluse toate armele deținute, dar ceea ce mă convinge mai puțin este că, în mod normal, legislația pentru muzee ar trebui să fie, uh, spuneți dumneavoastră, aceleași ca și pentru colecționari. Colecționare sunt uh, persoane private care au în, în casele lor uh, arme și alte obiecte. Însă, aceste persoane nu au cum să deplinească aceleași criterii ca și cele pe care le îndeplinesc muzeele. Este motivul pentru care ar fi bine să avem o definiție a colecționarilor și care sunt criteriile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pentru că persoanele care colecționează arme colecționează și alte obiecte mai puțin periculoase. În sfârșit, în ce privește anexele, este utilă această tentativă de uh, a um, reformula definițiile și aici Vicky ne dă mai multe alternative, dar trebuie să fac o alegere în vederea compromisului dar categoria 6 mie îmi pune probleme din punctul de vedere al definiției. Însă suntem dispuși să lucrăm uh, cu Vicky cu aceeași atenție pe care am dat-o și altor capitole. Mai avem uh, mult de muncit, dar cred că deocamdată Uh, am făcut totul într-un spirit de convergență, care uh, poate că nu era de la sine înțeles când am început discuțiile pe acest raport, dar dorim să continuăm în același spirit și pe viitor. Mulțumesc, domnule Conferati. Acum, în numele uh, grupului ALDE, domnul Ceranțova. Doamna Ceranțova, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc doamnei raportor Vicky Ford pentru toate eforturile depuse apropo de acest dosar. Nu este deloc un dosar uh, ușor, însă dumneavoastră ați reușit să țineți cont de motivele de preocupare a tuturor grupurilor, ceea ce dovedește că ați plecat urechea la toate păsurile și la toate um, solicitările și vă mulțumesc încă o dată. Așa cum știți, Consiliul săptămâna trecută și-a adoptat abordarea generală față de propunerea Comisiei Discuția nici acolo nu a fost deloc uh, uh, ușoară și <laughs> rezultatul nu este deloc uh, unul ideal. Vreau să subliniez care sunt punctele importante pentru grupul nostru. De când s-a publicat uh, propunerea de comisie, propunerea de text de, de către comisie în noiembrie, ne-am dat seama că ar exista consecințe nedorite, ca de exemplu confiscarea armelor de la cetățenii noștri, chiar și de la cei care au uh, permis de portarmă, ca de exemplu cetățenii care au arme semiautomate. În uh, abordarea generală a Consiliului uh, s-a uh, um, acceptat propunerea um, olandeză, uh, potrivit căreia trebuie interzise armele semiautomate. Noi, grupul ALDE, nu avem cum să fim de acord cu o asemenea propunere. Pot să vă garantez că de când s-a publicat orientarea generală din partea Consiliului, am primit nenumărate e mail de la cetățeni din Republica Cehă care nu știu ce se va întâmpla cu armele pe care acum le dețin. Eu cred că noi, la această comisie, trebuie să ne asigurăm că nu se va întâmpla așa, că nu vor fi interzise aceste arme. Multe state membre, inclusiv Republica Cehă, au reușit să găsească pe parcursul timpului un bun echilibru între chestiunile de securitate și drepturile cetățenilor care dețin arme și nu trebuie să distrugem acest echilibru. Din potrivă, trebuie să vedem cum putem să ne inspirăm din cele mai bune practici din statele membre. Vicky, tu ai dat mai multe alternative în propunerea ta, uh, apropo de chestiunile cele mai sensibile și îți sunt recunoscătoare că ne-ai oferit opțiuni și că vom putea să discutăm despre ele. Apropo de ceea ce trebuie să uh, fie sau nu interzis, uh, noi trebuie să ne pronunțăm cu fermitate. Cred că există multe propuneri de compromis uh, care pot să fie acceptate, ca de exemplu vânzările la distanță sau pe internet, uh, procedura de, deactivare muzeele și colecționare. Deci, încă o dată, îți mulțumesc pentru eforturi și aștept cu nerăbdare să mai discutăm și să cooperăm. Mulțumesc, doamna Ceranțova. Din partea grupului GUE raportorul din umbră nu este prezent și nu știu dacă altcineva poate să vorbească în numele său. Din partea versilor, Pascal Duran, mulțumesc, domnule președinte. N-am să vorbesc în numele GUE pentru că nu mi-au dat vreun mandat în acest sens. Am să încerc și eu foarte pe scurt, deoarece acum încă ne aflăm în, în timpul discuțiilor despre propunerile de compromis. Uh, deci vreau să cer le mulțumiri lui Vicky. Este unul dintre dosarele cele mai sensibile, cred, din această legislatură. Cu voia dumneavoastră, aș vrea să amintesc că pe un subiect atât de important și de uh, controversat, uh, N-are rost să apărăm poziții excesive și care nu corespund realității. Parlamentul European, în momentul de față, nu a văzut în vreuna dintre propunerile făcute de către raportori sau de către deputați deci nu a dorit niciodată să uh, uh, aducă atingere echilibrului la, la care s-a ajuns în statele membre sau n-a dorit vreodată să interzică uh, armele semiautomate. Și vreau să le spun celor care ne uh, trimit uh, e mail că ar fi mai bine să se bazeze pe realități și nu pe zvonuri. Care este realitatea? a existat o propunere din partea Comisiei, o propunere nesatisfăcătoare în ceea ce privește definițiile. Și toată lumea a afirmat acest lucru. Să interzici uh, arme semiautomate numai din cauza că seamănă cu armele automate, uh, este imposibil, n-are cum să fie aplicat așa ceva și Parlamentul s-a sesizat și a spus foarte bine că nu este un criteriu serios, nici un criteriu obiectiv, deci ar fi uh, cazul să ne folosim de criterii mai obiective și așa și facem. Vicky, îți mulțumesc pentru toată munca și pentru că o să mai avem ocazie să discutăm, acum vreau să menționez așa întreagăt încă câteva lucruri. În primul rând, păsurile verzilor au fost uh, avute în vedere. De aceea, acum, uh, mai degrabă, vrem să precizăm pe aici, pe acolo, formulările. Ne întrebăm până la ce nivel se poate face uniformizare. De exemplu, examenele medicale. Uh, nu se pune problema ca uh, examenele medicale să fie definite la nivel european, însă Europa poate să impună existența acestor examene medicale în fiecare stat membru. Iată un compromis pe care să îl votăm cu ușurință. Este normal că atunci când ai un permis de port armă să fi uh, fost supus unor examene medicale, unor teste psihologice, deci nu văd unde este greutatea aici. În ce privește stocarea armelor, Vicky, eu am Um, insistat pe acest punct. Eu cred că am putea să formulăm lucrurile mai clar, dar vrem ca armele să um, fie stocate deoparte arma și de, într-un loc complet diferit munițiile și ar fi răspunderea proprietarului. Da, eu cred că proprietarii de arme sunt foarte sensibilizați în această privință, dar, mă rog, putem să procesăm mai mult în text. În ceea ce privește uh, controlele, eu nu cred că trebuie să se facă doar un control uh, uh, virtual, ci că ar trebui să se verifice concret la uh, domiciliul posesorului de arme, în ce condiții acestea sunt stocate și cine este cu adevărat utilizatorul armei respective. Deci cel care a achiziționat o să fie și utilizatorul. În ce privește înregistrarea Cred că baza de date ar trebui să fie accesibilă pentru um, autoritățile competente, deci idee foarte bună. Schimbule de informații, o platformă europeană. Eu cred că, deși, deși grupul nostru general este împotriva creării unor noi structuri și noi platforme, credem că o asemenea platformă europeană Uh, ar fi utile statelor membre. Muzeele și colecționarii, n-am să mai revin asupra ceea ce a spus domnul Coferati, sunt de acord în mare cu ce a spus dumnealui. Cred și eu că trebuie să se facă diferențierea între muzee, care sunt organisme controlate, fie ele publice sau private, și colecționarii privați. Deci trebuie să facem diferențele între aceste două categorii. În sfârșit, în ce privește clasificarea, S-au făcut deja multe progrese, este un subiect destul de tehnic, n-am să intru acum în toate amănuntele, însă în ce privește categoria A6, A7, trebuie să avem uh, uh, posibilitatea de a găsi o soluție. Vă mulțumesc și vom continua să lucrăm în, aceeași, uh, în același spirit pozitiv. Mulțumim, domnule Durand! Acum, pentru, nume, pentru grupul FD, domnul Ivaschie. Na wstępie chciałbym podziękować pani. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru munca investită în acest raport. Această propunere este una controversată pentru că nu a fost însoțită de o evaluare a impactului ceea ce produce, din multe puncte de vedere, efecte contraproductive. Și este evident că cu toții ne dorim să evităm asemenea tragedii uh, cauzate de atacuri uh, teroriste, însă nu dorim să dăunăm și în același timp activităților sportive sau activităților de agrement, cum este vânătoarea. Sunt de acord în ceea ce privește autoriz- um, autorizațiile și examenele medicale din acest punct de vedere, cred că statele membre trebuie să dispună de anumită autonomie. Deci prima opțiune este cea de preferat, însă trebuie să ne asigurăm că discutăm despre același lucru, despre teste, despre examene medicale sau examene uh, psihologice, neurologice. Utilizatorii um, utilizatorii de scaune cu rotile, de exemplu, urmează să nu mai poată primi un permis de uh, portarmă. Deci, uh, trebuie să ne asigurăm în plus că aceste examene medicale nu, se, uh, nu au loc prea des. La punctul 2, există un uh, acord pe marginea propunerii raport, uh, raportoarei și eu Uh, tind să sprijin uh, propunerea doamnei Caranțova. Sunt de acord de asemenea cu punctele 3 și 4, iar la punctul 5 am putea discuta și reveni la textul original. La punctul 9, în legătură cu grupările paramilitare, suntem de acord cu poziția uh, raportoarei. Trecând la anexe acum, anexa 2, punctul 2, suntem de acord cu variantele B și C. anexa 1, secțiunea 2, categoria uh, A, 6A, este, este foarte dificil de uh, urmărit și nu este vorba de componente esențiale ale uh, armelor de foc. Anexa 2, categoria A6B, o armă de foc ar urma să fie interzisă, o armă de foc care este folosită în um, activitățile de tir uh, sportiv și care, care nu sunt dăunătoare pentru nimeni. Am discutat cu anumiți experți care nu au văzut, uh, care nu au văzut care este legătura între introducerea anumitor tipuri de uh, arme de foc în categoria A7 și un mai bun, uh, o mai bună uh, luptă împotriva atacurilor teroriste. Respingem de asemenea ideea de a include armele de foc de calibru 22 în uh, categoria B. Unele propuneri uh, făcute mi se pare că ar dăuna tirului sportiv din Europa fără vreo îmbunătățire esențială și cu acestea nu suntem de acord. Mulțumesc în numele NLR, cuvântul uh, doamna Trusitski. Da, mulțumesc. Înainte de a lua cuvântul pentru grupul ENF în legătură cu această temă, am, aș spune că am ținut un minut de tăcere la începutul reuniunii pentru victimele de la Orlando și aș dori să-mi exprim tristețea și mânia ca urmare a unui nou atac terorist uh, prin care a trecut ieri Franța împotriva unui polițist și adresăm uh, uh, gândurile noastre mm, de condoleanțe familiei și colegilor polițistului ucis uh, ieri de un islamist radical. Deci, în legătură cu acest subiect, mai rămân multe, foarte multe de făcut. Voi fi subcintă, voi solicita doar doamnei președinte, care este și raportoare pentru acest dosar, să știu două lucruri. Aș dori ca din amendamentele depuse de grupul meu aș, aș retrage, de fapt, trei propuneri de compromis. Dar voi, vi le voi trimite pe e-mail ca să fie mai clar. E vorba de armele acustice, de alarmă. Am patru amendamente care au fost grupate și reluate în poziția noastră de compromis pe care aș dori să le retrag. De asemenea, în ce privește muzeele și colecționare, aș dori să retrag amendamentul nostru numărul 616, deoarece solicit ca um, în sfera de aplicare a acestei directive să nu intre colecționarii. Chiedo scuze, dans les catégories, euh, dans l'annexe 1, partie 2. Ah, la cabina președintele întrerupe probleme tehnice cu cabina cu interpretarea în limba engleză. I just want to check, are you withdrawing your amendments? Uh, raportarea. Deci vă retrageți amendamentele. It, the translation said that they wanted to remove their amendments. Non, non je ne, je ne souhaite pas retirer mes amendements, je souhaite simplement les retirer. să le retrag din, din, din compromisuri. Vreau să le retrag din compromisuri. Donc, je, je vous ferai, je, je, on fera la liste de tous les amendements que nous souhaitons retirer. Vă voi trimite lista cu toate amendamentele pe care dorim să le retragem din propunerea noastră de compromis. Est-ce que c'est est bien? Voilà, donc pour, plus, pour, pour être plus simple, on fera de la liste de tous les... Așadar, vom, ca să se înțeleagă mai bine, vom, vă vom trimite o listă cu toate amendamentele pe care grupul nostru dorește să le retragă, să le scoată din compromisuri. Așa va fi mai simplu de înțeles. Mulțumesc. Bine, grazie. Adesso passiamo agli... Mulțumesc și acum trecem la intervențiile nume, numele propriu al deputaților. Am 10 înscriși la cuvânt. Dar nu avem mult timp la dispoziție pentru că apoi eh, sosește doamna comisar eh, Iorova la 11. Deci aș propune un minut pentru fiecare, dar sigur, încercând să fiți uh, succinți. Apoi trebuie să ia cuvântul și raportarea Consiliului. Așadar, dau cuvântul doamnei Head. Tack så mycket. Jag har läst igenom alla de ändringsförslag. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu toate amendamentele depuse și cred că se cristalizează un anumit consens politic vis-a-vis -vis de uh, propunerea Comisiei. Trebuie să clarificăm care sunt uh, efectele și consecințele concrete ale propunerii Comisiei. Și eu am depus uh, o serie de amendamente în legătură cu puncte discutate și aștept cu nerăbdare norme comune și cerințe comune pentru emiterea unui permis de port armă. Însă unele dintre aceste norme ar putea să fie, să aibă un efect uh, dăunător asupra activităților de tir sportiv, de exemplu, o activitate care este foarte importantă în țara din care, din care vin eu. Dreptul mare, am depus amendamente aliniate modului de organizare a deținerii de arme de foc în uh, Suedia și care să fie utilă în combaterea deținerii ilegale de arme de foc. Pentru acest lucru avem nevoie de examene medicale, de limitări al, uh, ale vânzărilor uh, la, la distanță, chiar, chiar dacă acest lucru ar avea un impact negativ asupra celor care trăiesc în regiuni rurale, de exemplu. Și sper și aș dori să mulțumesc tuturor care au uh, lucrat la acest raport și care încearcă să permită ca și activitățile de tir și de vânătoare să continue. Domnul Lopez Ituriz. Mulțumesc, vreau să îmi exprim solidaritatea cu uh, Franța. Din nefericire și uh, istoria Spaniei a fost marcată de terorism. De aceea legislația și securitatea din Spania și legislația privitoare la uh, armele de foc, nu doar că e un model, ci pentru multe persoane care au permis de port armă legal ca sportivi și vânători, face să fie foarte dificilă situația pentru că există o mare uh, presiune administrativă asupra persoanelor fizice. Propunerea comisiei e făcută pentru țări în care eventual legislația asta nu există, pentru că nu uh, existau asemenea amenințări teroriste până acum. Dar uh, în Spania se știe foarte bine despre ce e vorba. Uh, apoi mai spun că eu consider că compromisurile la care ajunge Ricky Ford sunt bune, în majoritatea lor, și la fel ca noi toți îi urăm succes, o așteaptă un și-a făcut până acum o muncă impresionantă cu atâtea amendamente. Sper că va ajunge la niște acord, de exemplu, compromisul privitor la uh, stocarea a armelor, apoi identificarea armelor, vânzarea de arme la distanță, toate astea nu coincid cu legislația din Spania, însă totuși avem controlul care este efectuat în Spania prin Guardia Civil. Mă rog, în aceste compromisuri deja, iată, deja începe să se audă vocea diverselor sectoare sociale care nu sunt de acord cu, cu uh, Uh, anumite prevederi. Domnul Jovan, mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu pe doamna Ford pentru munca sa, pentru că textul comisiei, uh, textul inițial, era complet dezechilibrat. Trebuie, în același timp să asigurăm securitatea cetățenilor noștri și să nu uh, îngreunăm viața altora. Vânătorii și sportivii nu sunt teroriști. Teroriștii nu provin niciodată din lumea vânătorilor sau sportivilor. Deci haideți să nu îngreunăm viața acestor buni cetățeni. În legătură cu niște puncte mai precise, eu consider că chestiunea uh, licenței de 5 ani nu este utilă, trebuie să găsim altceva, pentru că, din nou, va pune bețe în, bețe în roate mai ales vânătorilor, dar deloc teroriștilor. Și în ce privește vânzările la distanță, cred că trebuie să existe și o etapă fizică în această vânzare. Uh, trebuie deci să interzicem uh, uh, plata cu bani lichizi armelor în ce privește marcarea părților esențiale ale armelor și aici, haideți să fim atenți să nu creăm lucruri fanteziste. Ce, e o, ce înseamnă o parte esențială? E, inter, e definită în text, dar există și părți microscopice și nu știu cum vom face cu asta. Articolul 4 se exceptează armele care constituie antichități. Acum trebuie să vedem care e definiția antichităților. Știți că sunt acte teroriste comise cu arme din al doilea război mondial. Aici avem un pericol totuși mai mare decât armele de vânătoare. Și încă ceva, dacă îmi permiteți, în legătură cu tocarea, depozitarea, hai să fim pragmatici. Vânătorii știu foarte bine cum să-și țină armele, uh, iată, uh, uh, o descompun în două părți și cele două părți se țin în două locuri diferite ale locuinței, astfel încât totul se află sub control. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you, Chair, and thanks to Mrs. Ford for the hard work. Domnul Hala-Aho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportoare pentru propunerea de amendamente de compromis, cu toate că am câteva uh, remarci critice. În ceea ce privește modificările categoriilor uh, privind uh, arme de foc, sunt de acord că trebuie să nu fim de acord cu introducerea categoriei A7, însă aceasta nu trebuie să fie reintrodusă um, ca o categorie B7. Apoi, Există și capacit- uh, idei de a reduce uh, magazinele de cartușe mari. Este și o propunere a, Consiliului. Știți că acest lucru s-a, a fost încercat în mai multe state fără a avea un impact asupra activităților uh, um, infracționale. O asemenea idee nu ar face decât să îngreuneze viața vânătorilor și a celor care practică tirul sportiv. În articolul 10 se spune și citez, achiziționarea muniției va fi permisă doar pentru doar persoanelor care dețin permis de armă pentru categoria respectivă, sfârșitul citatului. Cred că această formulare se bazează pe o proastă înțelegere. Nici o muniție nu este destinată unei anumite arme de foc sau unei anumite categorii anume de arme de foc și mi-am depășit timpul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt specialist în arme, însă sunt îngrijorată ca cetățean uh, de ceea ce se întâmplă în, uh, în uh, Europa și în lume, pentru că recentele atacuri ne, ne duc la îngrijorare Ehm, da, un coleg spunea că teroriștii nu <laughs> sunt vânători, însă trebuie să, să fim foarte realiști. Dacă nu o să avem un regim al armelor foarte strict, teroriștii vor putea procura foarte ușor armele. Și apoi mai avem accidente nu numai din partea teroriștilor, foarte multe accidente de vânătoare, tocmai pentru că permisele se dau, din punctul meu de vedere, prea ușor. Eu am trei puncte pe care am vrut să le susțin prin amendamente. Vreau să felicit raportorii, a lucrat cu responsabilitate, e un raport foarte greu. Unul este legat de examenele medicale. Susțin ce a spus Sergio, trebuie să avem o verificare a stării de sănătate la fel pentru toți. Sigur că în țara lui de origine, dar dacă noi avem termene valabile pentru permis diferite în cele 28 de state, evident că libera circulație va face să se treacă dintr-o țară în alta cu uh, risc mai mare. Dacă într-o țară e un an, după un an trebuie să fac verificarea, iar în alta după șapte, evident că sunt riscuri diferite. Al doua problemă, eu nu pot să fiu de acord să dăm arme de foc la uh, persoanele sub 18 ani, chiar dacă sunt de vânătoare. Eu cred că de la 18 ani nu trebuie neapărat să ducem un copil la 16 ani la vânătoare. Și al treilea lucru, nu acum acoperă raportul responsabilitatea privind cine răspunde de furtul armelor. Cine? Deci, din punctul meu am făcut un amendament. Cred că trebuie să răspundă deținătorul armelor. Mulțumesc. Grazie, Maria. Ehm... Îți mulțumesc, Maria. Are cuvântul doamna Senalova. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru abordarea sa foarte rațională și sunt încrezătoare că vom găsi compromisuri bune. Eu plec de la premisa că este o idee bună să încercăm să evităm crearea unei piețe negre pentru arme de foc. Aș dori să, să mulțumesc pentru bunele propuneri de compromis și cred că membrii acestei comisii au dat dovadă de spirit de echipă și au încercat să îmbunătățească uh, cadrul legislativ deficitar existent în uh, acest moment, ținând seama de temerile exprimate de statele membre. Aș dori să mă refer la trei puncte concrete. În primul rând, categorizare, stabilirea diferitelor uh, categorii. Avem câteva remarci legate de categoria 6, normele pentru intermediari și pentru armurieri. În acest punct de vedere, trebuie să ne asigurăm că vom găsi o reglementare uh, potrivită plățile efectuate în numerar sunt un punct important. Există uh, norme legislative acceptabile în multe state membre și acestea nu ar trebui să fie uh, restricționate prea mult. Mulțumesc, uh, doamna Senalova, are cuvântul doamna Iaconsari. Vă mulțumesc, domnule, președ- domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc raportoarei așa cum au făcut-o mulți antevorbitori, înțelegem cu toții cât de complicat este procesul decizional din Uniunea Europeană pentru a ajunge la, un, la o poziție comună între Comisie, Parlament și Consiliu. Am ținut mai mult cont de îngrijorările statelor membre față de înainte și ați, afir, ați spus de asemenea că politicile naționale de apărare nu vor, uh, nu vor uh, reprezenta un subiect de discutat în uh, acest raport. Însă nu trebuie să uităm principala problemă. Europa nu trebuie să devină un continent unde um, copiii, elevii, vor putea avea acces la arme de foc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iaconsari. Are cuvântul domnul Otmar Caras. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că modul în care dezbatem acest subiect este un uh, exemplu despre cum trebuie să fie tratate uh, teme delicate. Nu răspundem într-un mod, nu răspundem influențați de emoții acestui subiect, ci încercăm să uh, venim cu amendamente uh, raționale. Este un merit al raportoarei și al raportorilor din umbră, cărora aș, aș dori să le mulțumesc pentru abordarea lor pragmatică, tocmai și datorită importanței uh, acestei teme. În ciuda uh, activităților, muncii bune efectuate până acum, nu am ajuns la capătul drumului, așa cum ne-a demonstrat și intervenția domnului uh, Coferati. Cred că am depășit, am modificat profund propunerea comisiei și asta e un lucru bun și prin, prin raportul uh, nostru spune foarte clar că nu dorim, nu, nu dorim să ajungem la o incriminare a deținătorilor legali de arme de foc, ci modificăm directiva privind uh, armele de foc în lumina experiențelor acumulate, a problemelor pe care le, le cunoaștem și oferim o, un răspuns problemelor cu care ne confruntăm și mă bucură faptul că Uh, toate amendamentele uh, mele uh, privind armele de foc istorice, privind examenele, examenele medicale și licențele permanente au fost acceptate. Mulțumesc, domnule Caras, doamna Mețola. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alături și eu colegilor care au mulțumit raportorului și raportorilor din umbră pentru abordarea lor. Eu întotdeauna am susținut un regim strict de uh, controlare a armelor de foc, mai ales în contextul amenințării teroriste cu care ne confruntăm acum. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că muzeele, colecționarii uh, nu sunt uh, afectați în mod negativ de acest cadru de, uh, nou cadru de, de, de reglementare. În ceea ce privește examenele medicale, sunt de acord cu propunerea de reformulare a textului pentru că astfel se oferă garanțiile necesare și se oferă flexibilitatea necesară statelor În ceea ce privește, privește definirea componentelor uh, esențiale, trebuie să ne asigurăm că lista este suficient de precisă și că include uh, componentele unei arme de foc așa cum se regăsesc ele și în uh, documentele relevante ale Națiunilor uh, Unite. În plus, trebuie să ne concentrăm asupra celui care deține în mod uh, efectiv o armă de... folosește în mod efectiv o armă, de fapt. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Mețola. Domnul Obermaier are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. De la bun început, trebuie să spunem că, din păcate, am primit o propunere a Comisiei care a plecat de la premisa greșită spunând că putem combate terorismul uh, amestecând, uh, punând în aceeași oală vânătorii cu toată lumea care, care deține o armă de, de foc. Știm foarte bine că există un număr foarte mare de arme în urma războiului din Iugoslavie care nu este controlat până acum. Există unele state membre unde regimul de, de controlare a armelor de foc este unul excelent și cred că ar trebui să ne orientăm, să luăm exemplu, ca exemplu toate aceste state membre. În ceea ce privește vânzările la distanță, vă pot da un exemplu. În uh, Austria există o reglementare foarte clară, există armurieri uh, care au, care au uh, licențe specifice, apoi transformarea unei arme. În Austria acest lucru este, este posibil doar de către experți. Apoi, examene psihologice. Există posibilități foarte simple de a organiza, efectua examene medicale, psihologice, fără a crea o sarcină administrativă prea mare. Și există motive întemeiate pentru ca armele Uh, când vine vorba de, de, de, de, depozit, de, de depozitare sigură, se poate fi depozitate uh, sigur și se poate fi folosită și pentru uh, uh autoapărare. Și vă rog să mă lăsați să-mi încheie intervenția, domnule uh, președinte. Deci cred că putem găsi echilibrul potrivit, uh, potrivit fără a suspecta pe toată lumea. mulțumesc, domnule Obermeier. Are cuvântul domnul uh, Soltaș. Torej tudi iz moje strani zahvala ki za trud pri iskanje eh, Mulțumesc eh, și mulțumesc și eu, eh, doamne raportoare, și eforturile sale, pentru eforturile sale de a găsi compromisuri, propunerea comisiei în forma sa inițială se conformează obiectivului de luptă împotriva terorismului, însă am impresia că n-a fost o mare reușită statele membre au abordări diferite uh, față de problema armelor de foc, de aceea e dificil de uh, adoptat reguli care uh, ar trebui să fie armonizate și să fie la fel de eficiente peste tot. Eu provin din Slovenia. Aici legislația ce ține de controlul armelor pot să spun că este de foarte bună factură și n-am dorit să o schimbăm în ceva mai rău. Motiv pentru care consider că atunci când căutăm compromisul, trebuie să ținem cont de bunele practici care deja există în statele membre. Așadar, sunt de acord cu colegii mei care spun că nu putem să uh, pedepsim oameni care posedă arme în mod legal, vânători, colecționari și așa mai departe. Mulțumesc acum domnul Schwab, ultima intervenție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, drept urmare. Permiteți-mi să mulțumesc pe scurt raportorii și raportorilor din umbră pentru activitatea uh, lor. Cele 28 de state membre, într-adevăr, au uh, reguli uh, diferite când vine vorba de controlarea armelor de foc și uh, mulți dintre cei care uh, se ocupă de acest dosar, din păcate, nu doresc să ajungă la o poziție comună. Eu aș dori să mă refer la două amendamente. Principial, aș dori să vă mulțumesc pentru că multe din amendamentele depuse de mine se regăsesc în amendamentele de compromis. 4, amendamentul 425 privind criteriile care trebuie să fie respectate pentru emiterea unui permis de, permis de port de armă. Cred că este mult mai important să precizăm aceste criterii. Dacă nu mai există, da, dacă se schimbă situația celui care deține un permis de armă, atunci acest lucru trebuie să se reflectă, deci statele membre trebuie să treacă la acțiuni concrete. Apoi, în ceea ce privește armele de foc semi-automate, aș dori să știu de ce s-a ajuns această definiție, arme de foc semi, semiautomate care se aseamănă, care sunt similare uh, armelor de foc semi-automate. Mie mi se pare că acest concept al uh, similarității este unul, uh, unul foarte dificil de, de înțeles și apoi nu înțeleg ce se întâmplă și cu armele de foc uh, automate care au fost transformate în arme de foc semi-automate. De la președinte. Mulțumesc. Avem aici uh, reprezentanța ai președinției Consiliului, așadar înainte de a da cuvântul doamnei raportare pentru intervenția finală, aș spune să dăm cuvântul reprezentantului Consiliului, dar nu mai mult de două minute, vă rog. Thank you, Chair, for the floor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. În primul rând, uh, cred că ați, uh, aici, în comisia dumneavoastră, s-a purtat aceeași dezbatere ca și cea de la Consiliu. Săptămâna trecută uh, a fost adoptată o abordare generală a Consiliului pe marginea acestei directive. Poziția noastră conține, cere o reglementare mai strictă și vă dau câteva uh, exemple. Noi uh, reguli pentru introducerea pe piață a armelor de foc și a părților componente esențiale a unei arme de foc pentru a îmbunătăți uh, trasabilitatea, uh, prevederi clare privind uh, mai bun schimb de informații legate uh, legat de comerțul de arme de foc între statele membre, uh, colecționarii sunt acoperiți de domeniul de aplicare al acestei directive și trebuie să respecte anumite condiții mai stricte, Armele de foc semiautomate care pot trage salve de foc sunt interzise și este uh, prevăzut un regim mai strict pentru armele de recuzită și președinția țărilor de jos speră ca Parlamentul să adopte cât mai re- să-și adopte cât mai repede poziția pe marginea acestei directive pentru a putea începe uh, dialogul tripartit deja pe parcursul președinției uh, slovace. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum dau cuvântul pentru răspunsul final raportoarei doamnei Ford, vă rog. Vă mulțumesc pentru toate uh, comentariile și uh, toate contribuțiile. Aș dori să revin la uh, punctele specifice amintite de uh, unii dintre dumneavoastră. În ceea ce privește problema muzeilor și colecționarilor, este foarte dificil să spunem să facem o diferență, o diferențiere foarte clară uneori între muzee și colecționari. Pentru că unele organizații au, um, se află undeva într-o categorie intermediară. Deci este important pentru ca și colecționarii particulari să um, aibă modalități sigure de a depozita, de a stoca armele și uh, Uh, să li se permită uh, colecții doar în scopuri istorice. Colecția de arme respectivă trebuie să fie menținută și uh, depozitată astfel încât securitatea publică să nu se afle să nu, să nu fie supusă unui risc. Și toate aceste elemente se regăsesc în amendamentul de compromis. În ceea ce privește examenele medicale, am mulți oameni din comunități mai puțin uh, cu dizabilități mi-au adus aminte de faptul că există uh, sportivi uh, sportivi uh, paralimpici care participă la uh, tir sportiv și trebuie să ne asigurăm că și aceste persoane cu dizabilități pot să, să desfășoare activități sportive într-un mod sigur. Și există temeri din acest punct de vedere legate de examenele medicale. Însă fiecare stat trebuie să dispună de un sistem de examene medicale, pentru că nimeni care reprezintă o amenințare pentru public eh, nu trebuie să dețină o armă de foc. Deci cei care reprezintă o amenințare nu trebuie să primească vreodată un permis de portarmă. armă. Însă nu dizabilitatea fizică trebuie să fie criteriul uh, principal. Însă, dincolo de aceste criterii, în fiecare stat membru trebuie să existe un sistem robust care să guverneze examenele medicale. În ceea ce privește muniția, amendamentele depuse de mine își doresc să clarifice faptul că nu dacă există, dacă se fac achiziții uh, mari de, de, de muniții și uh, de ce, dacă o persoană deține un anumit, o anumită armă de foc, de ce cumpără muniție pentru, altă, pentru alt tip de armă de foc? Acum, trecând la tema armelor de foc semiautomate. Textul Consiliului înlătură uh, armele de foc semiautomate care au fost uh, transformate din arme automate. Însă pre, prevede anumite derogări uh, pentru tirul sportiv. Și foarte mulți uh, sportivi uh, mi-au spus că dacă acest lucru se va întâmpla, atunci nu vor mai putea călători dintr-un stat membru în alt stat membru al Uniunii Europene. Deci avem nevoie de o clarificare a textului din acest punct de vedere. După cum am spus, va trebui să votăm pe marginea diferitelor puncte să vedem care este majoritatea în Parlamentul European și apoi pe parcursul trialogului să clarificăm uh, formularea textului. Și vă mulțumesc tuturor pentru comentariile uh, voastre. Mulțumesc înainte de a încheia această discuție îndelungată. Reamintesc că amendamentele de compromis vor mai fi analizate pe 13 iulie și pe 14 iulie, dată importantă, se va vota la Comisia Națională IMCO. Foarte bine, mulțumim! Um, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, reîncepem. The exchange of... Acesta este schimbul de vederi cu doamna comisar Iurova. Doamna comisar, bine ați venit! vorbeam în Regatul Unit cu o persoană foarte activă pe plan politic și m-a întrebat de ce te duci la Bruxelles la aceste întâlniri și i-am spus pentru că avem comisari avem întâlnire cu, cu reprezentanții comisiei. Reprezentanții comisiei vin în mod uh, frecvent în fața Parlamentului să ne dea seamă a, și el mi-a răspuns, eu nu știam că există această dare de seamă uh, din partea unor comisari care nu au fost aleși. Deci, și-a schimbat părerea despre cum uh, funcționează democrația la Bruxelles. Vă mulțumesc așadar anticipat pentru prezență și pentru faptul că ne veți vorbi despre ultimele dosare. Aveți cam 20 de minute la dispoziție și apoi uh, uh, va avea loc sesiunea de întrebări și răspunsuri. Puteți deja să vă înscrieți la cuvânt. Doamnă comisar, aveți cuvântul. For consumer affairs. Thank you. Yes, thank you, Madam Chair, Honorable... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Mă bucur să putem să discutăm despre ultimele dosare în ceea ce privește uh, drepturile consumatorilor avem mai multe propuneri de actualitate și ne pregătim intens pentru a schimba dreptul consumatorului pe viitor. Și aș vrea să vă spun uh, pe scurt care sunt ultimele propuneri adoptate de comisie și care sunt uh, planurile pe viitor. Dreptul uh, um, european al consumatorilor și al um, vânzărilor s-a dezvoltat cu o viteză rapidă în ultimii ani. Au existat propuneri precum Directiva Drepturilor Consumatorilor, noul pachet uh, de, um, privind um, călătoriile și cuțile de călătorie, propunerile de contracte digitale și așa mai departe. Și toate acestea aveau obiective comune, să umple golurile din legislație, să modernizeze protecția consumatorilor europeni și regulile aferente și să le adapteze erei digitale. O parte din achiul uh, european exista deja de mult timp și atunci am hotărât să lansez o evaluare cuprinzătoare a celor șase principale texte legislative privind uh, drepturile consumatorilor și marketingul, ceea ce s-a numit uh, exercițiul refit în domeniul dreptului consumatorilor. Să fie foarte clar, obiectivul nu este să mărim povara Uh, pentru consumatori sau să aducem atingere drepturilor consumatorilor care există deja uh, sub pretextul reducerii poverii pentru companii. Nu. Noi vrem să evaluăm ce a funcționat bine și ce, ce trebuie modernizat pentru consumatori și pentru companii ceea ce ar presupune simplificarea anumitor reguli de, de care nu mai este nevoie sau care se suprapun cu alte instrumente, dar în afară de această evaluare a eficienței și eficacității uh, și a coerenței, noi ne dorim să modernizăm regulile europene. De exemplu, analizăm tot ceea ce ține de economia colaborativă. Apoi, dacă um, cerințele de informații actuale uh, pentru reclame sunt în continuare relevante, dacă putem să îmbunătățim mai bine uh, informațiile furnizate în faza precontractuală, informațiile furnizate consumatorilor și cum putem să protejăm mai bine consumatorii care au fost înșelați uh, Uh, și au semnat niște contracte care de fapt uh, le-au um, au adus atingerea intereselor lor sau le-au cauzat pagube. Consultarea publică a început pe 12 mai și va dura până în septembrie și vă invit uh, din suflet să faceți reclamă acestei consultări publice care poate să fie accesată pe site-ul web al Comisiei și este deschis tuturor. Acum uh, avem și un grup de consultanți uh, unde sunt reprezentate părțile interesate și din care fac parte inclusiv cele mai importante ONG-uri și aceștia vor putea să discute despre această um, fitness check. Va fi, această evaluare va fi light motivul uh, summitului consumatorilor care va avea loc anul acesta în octombrie și sperăm ca la uh, um, uh, Bruxelles să vină multă lume uh, ca să putem să vedem care sunt regulile care încă mai funcționează bine și să-l privim din diferite unghiuri și aș aprecia dacă și dumneavoastră ați fi prezenți la acest summit. În contextul dezbaterii despre contractele digitale, am accelerat munca de analiză uh, pe această temă din cadrul evaluării și um, care au legătură cu directiva privind drepturile uh, și garanțiile în cazul contractelor de vânzare-cumpărare. Ne așteptăm ca aceste rezultate să fie gata până în iulie și bineînțeles că vi le vom împărtăși. Ele vor fi relevante și pentru toate uh, solicitările și motivele de îngrijorare pe care dumneavoastră și alți, alte părți interesate le-au menționat în ce privește drepturile consumatorilor online și offline. Așa cum v-am spus mai devreme, obiectivul nostru este să avem un rezultat coerent și în funcție de rezultatele muncii de analiză, așa cum am spus și în propunerile recente ale Comisiei, suntem gata să discutăm o aliniere a regulilor pentru vânzările online și offline, dacă acest lucru prezintă o plusvaloare. Ceea ce, bineînțeles, ar avea o importanță foarte mare pentru alte tipuri de vânzări. Noi am început să lucrăm în paralel la două propuneri, cea cu privire la conținutul digital și cea cu privire la bunurile tangibile, bunurile mobiliare. Aceștia, acestea fac parte dintr-un pachet și joacă un rol cheie uh, pentru a permite obținerea de uh, rezultate tangibile uh, pe piața unică digitală și sunt recunoscătoare raportoarelor pentru aceste propuneri Uh, pentru reacțiile pozitive, raportorii de aici și de la Comisia Jurii. Chiar ieri am fost uh, uh, exact în aceeași sală la întâlnirea Comisiei Juri și și acolo am primit foarte multe întrebări în ce privește alinierea garanțiilor și a drepturilor din contractele de vânzare online și offline. Aceste propuneri uh, permit uh, obținerea unui, uh, unei protecții a consumatorului echilibrate și de asemenea se protejează în mod egal și drepturile consumatorilor, dar și drepturile companiilor. Pentru că doar așa putem să uh, uh, favorizăm comerțul electronic. Noi uh, ne-am fixat drept obiectiv uh, un nivel foarte ridicat de protecția consumatorului, așa cum uh, am arătat foarte bine că am inversat sarcina probei și am mărit perioada de la 6 luni la 2 ani, trebuie să se ținem cont și de punctul de vedere al comerțului și mai ales uh, de uh, um, perspectiva IMM-urilor care IMM-uri s a simțit doritoare să vândă mai mult uh, în afara granițelor dacă uh, Făcând acest lucru, trebuie să țină cont de drepturile consumatorilor din fiecare stat membru în parte. Uh, nu ar fi soluția. De aceea, noi ne dorim o protecție a consumatorului armonizată la nivelul cel mai înalt în Europa și de aceea vă cer să dați dovadă de înțelegere uh, atunci când uh, analizați abordarea pentru piața unică digitală. Așa acum să vorbesc despre propunerile mai recente. Pe 25 mai, Comisia a adoptat pachetul comerț electronic și mă bucur de faptul că aici a fost inclusă revizuirea regulamentului privind protecția uh, uh consumatorului, acesta fiind principalul instrument de pe piața uh, unică uh, europeană. Însă și cele mai bune reguli pentru consumatori și pentru companii rămân doar vorbă în vânt dacă nu sunt aplicate. Centrul propunerii este acest mecanism pentru a soluționa încălcările regulilor Uh, uh, privind drepturile consumatorilor peste tot în Europa și se extind puterile autorităților de protecție a consumatorilor care pot să coopereze uh, de manieră transfrontalieră pentru a combate mai bine practicile ilegale, ca de exemplu reclamele de tip scam. În plus, se dezvoltă un mecanism de supraveghere care permite forțelor de aplicare a legii să detecteze și să uh, uh, oprească încălcările regulilor mai repede. Asociațiile de consumatori și centrele uh, europene de consumatori, dar și asociațiile uh, companiilor, vor trebui să joace un rol oficial pentru a uh, semnala diferitele încălcări sau practicile ilegale, mai ales atunci când acestea au o dimensiune transfrontalieră. Și eu sper că um, acest uh, comisie, când își va alege în curând raportorul, va putea să uh, coopereze foarte bine cu serviciile uh, mele. O altă propunere care face parte din uh, pachetul adoptat pe 25 mai este uh, Um, versiunea um, revizuită a liniilor de, arent, um, liniilor de orientare în ce privește directiva practicilor comerciale uh, care nu sunt oneste. Și acum, după o cooperare intensă între serviciile comisiei, aplicarea acestei directive pentru noile uh, forme de, de companii și noile uh, contracte de vânzare-cumpărare uh, sunt actualizate și am ținut cont inclusiv de platformele uh, din rețelele de socializare. Aceste linii de orientare se adresează tuturor uh, tipurilor de consumatori. Uneori consumatorii nu-și dau seama că companiile folosesc rețelele de socializare în scopuri de marketing. De exemplu, în aceste linii de orientare se clarifică uh, că aplicarea acestei practice uh, marketingului ascuns, ca de exemplu falsurile like-uri de pe uh, rețelele socializare, pot de asemenea să fie pedepsită. Aș vrea să vă spun că am adus aminte statelor membre că trebuie să asigure uh, protecție pentru toți consumatorii împotriva acestor practici um, ilegale ascunse. I follow. Apoi siguranța produselor este un punct important de pe agenda mea și, din păcate, nu s-au făcut progrese cu directiva privitoare la siguranță la Consiliu și vă rog, utilizați contactele noastre politice în statele membre pentru a ne ajuta să ieșim din impas. Trebuie să îmbunătățim până în aplicare a regulilor privitoare la uh, siguranța produselor. Uh, vom uh, îmbunătăți sistemul de alertă rapidă pentru produsele periculoase. Comisia se adresează actorilor implicați ca să adapteze supravegherea pieței la provocările lumii uh, actuale și răspunsurile până acum au fost pozitive. În 2015, 62% din produsele uh, periculoase notificate în sistemul de sistemul rapid de alertă au avut ca origine China și săptămâna viitoare mă voi uh, deplasa în China ca să consolidăm cooperarea cu autoritățile chineze în acest domeniu. O parte a vizitei mele se va ocupa și de summitul trilateral pentru uh, protecția consumatorilor cu, contra, cu, cu partenerii noștri chinezi și americani. Apoi vom discuta și chestiunile uh, ce țin de vânzările online. Uh, iar acum, dragi colegi și stimați membri ai Parlamentului European, aștept cu interes punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu uh, cele prezentate de mine și orice alte chestiuni ce au legătură cu uh, cele discutate și consumatorii. Mulțumesc. Președinta, bun, acum uh, dau cuvântul coordonatorilor și vicepreședinților, iar apoi restului membrilor. Andreea Schwab, PP. Mulțumesc uh, doamnă președintă, mulțumesc, doamnă comisar, pentru modul în care ați prezentat toate propunerile legislative la care lucrați și cele la care vă gândiți pe viitor. Știți că Comisia noastră pentru piața internă consideră că Refit trebuie să beneficieze de pe urma prioritizării sale, pentru că noi considerăm că există o serie întreagă de uh, chestiuni în care dorim să evităm apariția unor divergențe între sectorul analog cel uh, digital. Legislația europeană trebuie să fie unitară, de aceea avem nevoie foarte rapid de o propunere refit și vă mulțumesc pentru că ne-ați confirmat că va interveni curând. În al doilea rând, cred că propunerea privind uh, dreptul european al uh, insolvenței, pregătită de Direcția Generală din Comisia Europeană, va fi foarte importantă pentru că această problemă afectează în mod negativ buna funcționare a pieței interne și, și de fapt, depășește cadrul, uh, cadrul uh, pieței uh, interne și se creează o nesiguranță pe piețele transfrontaliere. În anumite domenii, întreprinderile mici și mijlocii sunt dezavantajate pentru că băncile nu, nu doresc să le oferă credite, tocmai pentru că nu, nu știu Uh, care sunt posibilitățile de uh, asigurare în, uh, a acestor credite. Deci, dreptul insolvenței s-ar putea să ajute din acest punct de vedere și aștept să văd dacă ne puteți spune câteva cuvinte și în legătură cu acest punct. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Evelyn Gebhardt. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Cu toate acestea, rămân puțin perplexă. Mi se pare uh, bine că se face programul Refit, că verific, încercăm să evaluăm care, care, cât de bine funcționează dreptul comunitar, că încercăm să îl uh, simplificăm, garantând în același timp un, o bună protecție a, a uh, consumatorilor. Cu toate acestea, nu înțeleg uh, abordarea Comisiei Europene, pentru că aceasta ne duce într-o situație în care se întâmplă tocmai contrariul. O situație în care se fac propuneri legislative diferite pentru uh, bunurile digitale vândute pe internet și în lumea reală, astfel încât apare pericolul ca în funcție de unde a fost uh, achiziționat un produs pe internet sau în lumea reală, um, în antreprenorii, societățile comerciale să nu mai înțeleagă care este cadrul de reglementare care um, se aplică și să creează o mare lipsă de coerență. Și ne-ați spus că veți uh, trata diferitele propuneri legislative ca un pachet, însă, sincer, nu mai înțeleg care este abordarea dumneavoastră, mai ales după intervenția noastră de astăzi. O altă întrebare la care m-am gândit după ce am uh, examinat propunerile uh, făcute prin uh, conținutul digital, unde se combină protecția consumatorilor cu un grad mare de protecție a datelor cu caracter personal. Mie mi se pare că se creează lacune foarte mari, mai ales dacă la articolul 3.2 faceți trimitere la uh, alte date care ar fi implicate. Ce înseamnă, care sunt aceste alte date? Mie, nu mi, se, mie mi se pare că nu este posibil să uh, există o asemenea lipsă de precizie într-un text legislativ. Deci mai există foarte multe lucruri pe care va trebui să le discutăm și în acest context aș mai avea o întrebare. Refit este o idee foarte bună. Însă, la ce propune lucrați în acest moment pentru a doua jumătate a anului 2016, pentru că ar fi un lucru care ne-ar interesa foarte mult pentru a ne putea uh, pregăti și noi uh, activitatea parlamentară uh, pentru a doua jumătate a anului 2016. Mulțumesc. Dan Dalton. I, I have to warn you, I'm... Mulțumesc. Uh, din păcate va trebui să plec rapid pentru că există aici o vizită a unui grup de votanți eh, britanici încă indeciși. Trebuie să mă duc să conving. Am trei puncte. În ce privește economia partajată, sigur, e foarte importantă pentru consumatori. Eh, Comisia a declarat acum câteva săptămâni că Asta a trebuit să fie ultima resursă, însă Franța și Germania au eh, interzis Uber cumva în opoziție directă a propriilor comisii. Deci, cum va reacționa comisia la această provocare? Și și considerați dumneavoastră că este acest, această ultima instanță? În ce privește contractele digitale, sunt puțin îngrijorate aici pentru că într-o epocă digitală consumatorii trebuie să aibă mai multă putere și mă îngrijorează datele uh, propuse, pentru că aici se pare că se vor uh, crea mari poveri uh, pe umerii noilor firme și până la urmă consumatorii nu vor mai avea la dispoziție aplicații pe internet gratuite. Deci ce încercați dată să rezolvați cu contractele digitale? Iată, oamenii nu au încredere în Facebook pentru că le cere datele uh, de identitate. Totuși Facebook e popular din câte știu eu. Și în legătură cu calendarul, de ce susțesc înaintea refitului aceste propuneri și înaintea revizuirii uh, directivei drepturilor consumatorilor? Aceste revizuiri vor sosi și dacă ne dorim o mai bună reglementare, a trebuit ca aceste revizuiri să fie terminate înainte să uh, propunem noi legi. Mulțumesc. Thank you, Madam Chair, and thank you, Commissioner, for... Mulțumesc următoarea vorbitare, doamna Saranțova. Mulțumim, doamna comisar, pentru că ne-a spus la curent cu ultimele noastre inițiative. E bine că sunteți activ uh, în tot ce înseamnă agenda digitală și sperăm să putem să luăm și o hotărâre noi aici la Parlament. Iată, Uh, suntem în întârziere deja. Am și eu trei comentarii sau întrebări, mă rog, rapide. Uh, la fel ca antevorbitorii mei, mă voi referi și eu la inițiativa REFIT. Trebuie să accelerăm procesul ca să avem rezultate cât mai curând posibil uh, în tot ce ține de dosarele digitale. Un al doilea comentariu sau întrebare în legătură cu protecția consumatorilor și regulamentul menționat de dumneavoastră. Cum considerați că vor sta lucrurile în practică? Pentru că, într-adevăr, pe de o parte știm cu toții că e mai bine să avem mai multă coordonare în legătură cu protecția consumatorilor, însă mă întreb cât vor mai aștepta consumatorii ca să vadă rezultatele acestui mecanism decis la scară europeană și cum ne asigurăm că evităm crearea de procese prea îndelungate și birocratice. Și încă o întrebare legătură cu platformele. Uh, e bine că a existat comunicarea aceea și am putut să înțeleg că, în esență, directiva comerțului online nu va fi modificată, însă, în același timp, au zvonuri din partea Comisiei că dumneavoastră vă gândiți uh, la o propunere ca să reglementăm relațiile business to business printr-o legislație a contractelor. Așadar, Bun, acum poate sunt implicați aici și alți comisari, de parte, dacă ne confirmați sau uh, infirmați asemenea zvonuri. Mulțumesc. Thank you. Julia Reda. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, a, Julia Reda. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Parlamentul a spus că dorim să ne evităm uh, divergența între vânzările fizice și cele pe internet, deci refit e foarte necesar și foarte rapid ca să putem să facem pași înainte și în legătură cu propunerile digitale, cred că sunt importante, sunt probleme reale pentru consumatori și trebuie eliminate, dar trebuie să avem propuneri coerente, deci trebuie să le analizăm în paralel sau în același timp. Oare Comisia uh, va, ne va da linii directoare? Cum va interacționa Regulamentul General de Protecție a Datelor cu legislația contractelor uh, de vânzare online? Deci, consumatorii fac schimb de date personale pentru anumite uh, servicii, dar nu e așa de simplu să uh, spui că deci aceste date sunt ca o monedă de schimb. Sunt uh, multe probleme cu această abordare. Uh, Datele nu reprezintă o proprietate. Protecția datelor este un drept fundamental. Deci cum putem să evităm aici uh, o situație defavorabilă pentru consumatori? cum să le protejăm drepturile fundamentale, cum să nu fie avantajate serviciile comerciale în detrimentul drepturilor. Deci consider că în propunerea conținutului digital, la fel ca în propunerea cu bunurile mobile, trebuie să avem uh, bunurile tangibile, trebuie să avem o, uh, un nivel de protecție a drepturilor consumatorilor, să nu lăsăm ca totul să se reglementeze prin relațiile contractuale dintre mm, firme și consumatori. Apoi, uh, ce se întâmplă cu o companie unipersonală, deci o companie formată dintr-o singură persoană. Noi ne-am ocupat de asta înainte de revelațiile uh, Panama. Uh, s-au auzit multe critici între timp în legătură cu posibilitatea ca această legislație să devină un vehicul pentru uh, eludarea fiscală și subminarea transparenței. Și propunerea asta, până la urmă, s-a împotmolit în Parlament. Ce intenționează să facă propunerea ca să deblocheze lucrurile? Mulțumesc. Ok. Um, none of the other groups have... Văd că niciunul din celelalte grupuri nu au uh, nimic de adăugat. Bun. Vom da cuvântul și vicepreședinților în prima rundă. În mod normal, eu pun ultima întrebare, dar vreau să intervin acum, succint. companiile din toate sectoarele din ce în ce mai mult utilizează tehnologii algoritmice pentru uh, produse adresate consumatorilor uh, și utilizează așa numite big data, date care ocupă mare volum. Și, în general, e ceva bine, ceva bun, pentru că sunt produse mai bine țintite pentru consumatori și, în general, uh, evoluția este una pozitivă, dar aici apar implicații etice, de exemplu. Uh, mi-a spus un alegător uh, zilele trecute, uh, m-a întrebat uh, Cum de-a afla Google că eu m-am logodit chiar înainte să-mi anunț părinții? Uh, apoi uh, s-a inventat uh, o aplicație pe internet prin care se spune că se încearcă identificarea <laughs> refugiaților care sunt potențial teroriști. Deci, se, crea, se utilizează acești algoritmi ca să se creeze profiluri ale consumatorilor. Oare este asta compatibil cu protecția vieții private și alte legi care apără consumatorii? Thank you very much. Actually, I was... Uh, Ana Maria. Mulțumesc. Am, vreau să mulțumesc și doamnei comisar pentru faptul că a avut amabilitatea să vină aici, pentru tot ce ne-a spus. Mă preocupă copiii. Cred că protecția de uh, protecția datelor și regulamentul respectiv nu a reușit să ajungă la un nivel bun de protecție. Am schimbat vârsta pentru filtrul parental, ceea ce nu e bine. Ați menționat chestiunea marketingului direct online, apoi profilarea clienților. Mulțumesc, știu că eh, știți foarte bine provocările sunt uriașe, pentru că copiii noștri trăiesc pe internet, de fapt. Însă sigur, și pentru mine e o prioritate siguranța minorilor. Apoi alți colegi s-au referit la separarea dintre protecția consumatorilor online și protecția consumatorilor în viața, de, în viața reală, ceea ce este absurd. În relație cu tot ce am încercat noi să facem cu neutralitatea internetului. Internetul este un, o, un instrument, un mod de a vinde ceva, dar asta nu înseamnă că nu există o relație între vânzător și cumpărător și consumator și consumatorul trebuie protejat. Eu cred că noi ar trebui să ne dorim o armonizare de plină a legislației de protecție a consumatorilor, online și offline, deci pe internet și în afara internetului. Colega mea s-a referit la procesul RIFID, ce se întâmplă cu drepturile consumatorilor acolo. Apoi, ă, propunerile de geoblocare. Propunerile sunt binevenite, însă se concentrează mai degrabă asupra obligației de foarte bine pentru companii și IMM-uri. Eu cred că obligația de a da rezultate trebuie să fie de 100%, însă n-am soluții, am doar întrebări. Care e valoarea adăugată pentru consumator dacă este doar, vorba doar de obligația de a vinde, nu de a da rezultate? Și în legătură cu economia uh, colaborativă, unele state membre au găsit doar soluția de a uh, interzice platformele. Asta a fost singura soluție și nu cred că asta este o bună Uh, cale de a ne ține la zi cu revoluția de pe internet. Mulțumesc, doamnă comisar, vă aștept uh, răspunsurile acum. Mulțumesc. Uh, următorul vorbitor, mulțumesc doamnă președintă, spune domnul Roșo, nu revin la refit că au vorbit toți colegii mei despre asta, suntem cu toții de acord. Am o întrebare, doamnă comisar, care face referire la finalul intervenției dumneavoastră, unde ați vorbit despre produsele periculoase care intră în Uniunea Europeană, ați vorbit de China, ne-ați confirmat că vă veți deplasa în China săptămâna viitoare. Acum nu multă vreme am avut niște rezultate privitoare la produsele care au iscat o alarmă în uh, Uniunea Europeană în 2015. 2000 de produse au prezentat obiectiv, riscuri știm, e vorba de jucării, dar și alte tipuri de produse. Așadar, totuși, uh, în intervenția dumneavoastră n-ați prea insistat aici. Eu am notat ce a spus. A spus că uh, Există o lipsă de progres, a spus că trebuie să ieșim din impas, dar punctul în care nu sunt de acord cu noastră e că a spus că stimați membri ai Parlamentului European, încercați să mișcați lucrurile în statele membre. Eu cred că, din potrivă, statele membre sunt slabe și Uniunea Europeană e puternică, pentru că, de exemplu, dacă ne gândim la Google, adineaura vorbit colega mea, Ana Maria, despre Google, când un stat membru începe să atace Google, lui Google nici măcar nu-i pasă, dar dacă când doamna comisar Vestager și întreaga Europa atacă Google, ă, atunci se schimbă lucrurile. La fel cu China. Când o țară protestează pentru că intră produse periculoase pe piața ei, poate că nu o interesează prea mult China, dar când întreaga Europa cu puterea celor 500 de milioane de consumatori începe să spună Chinei, sunt prea multe produse periculoase provenite din China, în acel moment cred că China nu poate să rămână Uh, inactiv aici. Cred că nu e o chestiune specifică cea a produselor periculoase, e o chestiune care uh, are legătură cu altele, de exemplu vânzările pe internet, uh, comerțul electronic. Toate astea riscă să uh, facă să apară noi produse periculoase în Europa. Apoi economia aceasta uh, partajată poate avea și asta legătură cu produsele uh, periculoase, pentru că vorbim despre oameni care nu sunt profesioniști, care au produse care poate sunt uh, cumpărate în condiții care le fac să fie periculoase. Apoi îmbătrânirea populației uh, și asta duce la cazuri în care consumatorii au nevoie de a avea la dispoziție doar produse complet sigure. Un consumator în puterea uh, vârstei poate nu se va accidenta atât de ușor dacă are, e vorba de un produs nesigur decât un consumator vârstnic. Deci, în legătură cu deplasarea noastră în China de săptămâna viitoare, ce veți cere chinezilor? Ce le veți spune? Le veți spune că Europa nu mai dorește aceste produse? Comisia, Colegiul Comisarilor, care e mandatul pe care vi-l conferă ca să le spuneți chinezilor să schimbe lucrurile? Mulțumesc! Nicola, would you like to ask questions? Nicola, te rog. Brevemente, gli interventi molto interessanti di mi ha preceduto. io vorrei... Mulțumesc, foarte interesante spusele antevorbitorilor mei. Eu aș reminti că întregul pachet al pieții unice digitale funcționează doar dacă noi protejăm consumatorii. Vedem asta din date, există o neîncredere uh, în a investi în comerțul electronic, sunt puține firme care vând pe internet, sunt puțini consumatori care cumpără pe internet bunuri foarte valoroase, se cumpără mărunțișuri, în fine, cu risc limitat, însă consider că dacă noi avem capacitatea de a proteja într-adevăr consumatorii, vom dispune apoi și de capacitatea de a dezvolta pe deplin piața unică digitală. Și eu îmi doresc ca propunerea făcută de către Comisie cu regulamentul pentru protecția consumatorilor să fie ocazia ca să avem o legislație mai constrângătoare care să garanteze mai bine protecția consumatorilor și deci să analizeze mai bine tot ce uh, e legat de economia, economia digitală, comerțul online, government online, în fine. Cred că în legătură cu toate acestea mai este un element în legătură cu care Comisia nu mai poate să rămână neutră, și anume regulamentul privitor la siguranța produselor și supravegherea pieței și mai ales uh, made in. Uh, deci originea produselor. Parlamentul a avut un vot foarte clar săptămâna trecută pe această temă. Eu cred că Comisia, înainte de a se gândi la uh, legi care își doresc să uh, elimine anumite prevederi, cum ar fi articolul 7, trebuie să se ocupe uh, de a, pentru a găsi într-adevăr un compromis serios între Parlament și Consiliu. Doamna președinte, aș propune ca doamna comisar să răspundă acestor uh, uh, întrebări, după care vom avea alți uh, cinci vorbitori. Da, deci vă dau acum cuvântul, după care o să avem o rundă de alte cinci întrebări. Thank you. So, why, Commissioner, why don't you take a few minutes to address? Deci, Vă dau cuvântul, doamnă comisar. Thank you very much uh, for, for the questions. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări și pentru părerile comune. Aș dori să mă refer în primul rând la subiectul principal care a apărut în mai multe întrebări. Uh, bunurile digitală, bunurile tangibile și uh, refit și o înțeleg că doamna Gebhardt, însă vă asigur că nu, a, nu, intenția noastră nu a fost de a încurca lucrurile și mai mult, mai ales când vine vorba de uh, protecția consumatorilor. Deci, permiteți să vă explic care sunt intențiile noastre. Să creăm sau să acoperim doar vânzările de pe internet prin această directivă a fost o decizie foarte dificilă. Și v-am spus deja de data trecută care au fost motivele care ne-au îndemnat să uh, la o armonizare țintită a dreptului contractual doar pentru vânzările de pe internet. Și acea, datorită încercărilor din uh, trecut, care au, ne-au demonstrat că armonizarea vânzărilor uh, offline uh, este foarte dificilă și este o istorie lungă, dificilă din, din acest punct de vedere. Și este, um, este vorba de justiția civilă, un lucru sacru pentru statele mem- membre și de fiecare dată când încercăm să intervenim aici, statele membre sunt foarte vigilante, sunt uh, Uh, foarte îngrijorată de faptul că Uniunea Europeană uh, se implică în uh, sistemul de coduri civile naționale. Și nu am dorit să îngreunez această propunere cu acest bagaj istoric de la bun început și am încercat să ne concentrăm asupra reglementării pieței unice digitale sarcina mea a fost una foarte clară, să pregătesc regulile care reglementează vânzările pe internet și exact acest lucru uh, l-am făcut. Însă, de la bun început, am spus că această dimensiune, diviziune între regulile pentru vânzările care se întâmplă pe internet și uh, vânzările în lumea reală nu este ideală și că va trebui să accelerăm programul REFIT, începând cu uh, directiva uh, pentru vânzări și garanții, astfel încât să dispunem cât mai repede de informațiile necesare care să ne permită să evaluăm dacă o armonizare țintită a vânzărilor din lumea reală este posibilă sau nu. Și este, în această etapă ne aflăm acum, accelerăm foarte mult activitatea pe pentru prima fază, prima etapă a exercițiului REFIT, pentru că, după cum am spus, este vorba de șase directive implicate în programul uh, REFIT. Plus vom revalua, plus valoarea uh, regulamentului pentru protecția consumatorilor nou adoptat. Uh, Vom dispune de aceste informații în luna iulie și în este posibil ca în septembrie și mi iau acest angajament astăzi, vă vom, uh, vă vom uh, prezenta un raport uh, consolidat să vedem dacă concluziile Refit se pot uh, regăsi și într-o propunere privind uh, contractele digitale. Deci să vedem dacă este posibil dacă este posibil aceeași armonizare uh, și a vânzărilor din lumea reală. Dacă ajungem la concluzia că este un lucru posibil, fezabil, că există o șansă reală de a fi adoptată, atunci vă vom prezenta această pro, o, o nouă propunere de a discuta uh, directiva privind vânzările offline și pentru adoptarea unor reguli și în acest domeniu. Și am înțeles că există există um, o percepție a urgenței unei asemenea propuneri și tocmai de aceea colectăm informațiile uh, care să ne permită redactarea unei asemenea pro, uh, propuneri. Și vom reveni în fața dumneavoastră cu părerea noastră în momentul în care dispunem de informațiile relevante. You to, to know how wide is the, uh, because it was also the question here, how... Apoi, am fost uh, întrebată care este domeniul acoperit de Refit. Este vorba de șase directive, practicile comerciale neloiale, directiva privind vânzările și garanțiile, termenii de incorrect din, din, contra, din contracte, directiva privind încălcările și așa mai departe. Și pentru a răspunde doamnei Caranțova, care au zis zvonuri că vom face o propunere privind uh, relațiile contractuale business to business. Eu am auzit zvonuri diferite, nu vă pot confirma acest lucru. Ce vă pot confirma este că mai mulți comisari examinează condițiile B2B, se efectuează mai multe studii și este posibil că este posibil să revenim asupra acestui punct uh, ulterior, însă nu vă pot preciza dacă în acest an sau în anul viitor. Ceea ce este clar uh, sunt următoarele. În domeniul uh, protecției consumatorilor ne concentrăm, ne concentrăm pe relațiile B2C, Business to Consumers. Apoi, trecând la subiectul insolvență, ne concentrăm pe insolvența comercială, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii și colegii care se ocupă de serviciile fin- financiare lucrează la o propunere a, care să rezolve problema menționată de domnul Schwab. Există prea multe, prea mulți oameni a, care au contractat uh, credite în condiții foarte de, uh, dezavantajoase și această problemă se regăsește în toate statele membre, deci necesită o soluție pan, paneuropeană. Insolvența persoanelor uh, fizice înseamnă deseori adevărate uh, tragedii pentru, uh, pentru oameni. În ceea ce privește insolvența, falimentul uh, comercial, lucrăm la această propunere sub, în, sub umbrela uh, creării unei Piața capitalurilor în uh, Uniunea Europeană um, pentru a ajunge la găsirea unor posibilități care să ne permită identificarea timpurie a unor uh, probleme și cred că este oportun să facem ceva și în acest punct de vedere. Vorbim despre o propunere referitoare la insolvență într-un context nu doar transfront, transfrontalier, dar și național și în acest punct de vedere încerc, uh, intenționăm să introducem un uh, set comun de principii de bază privind insolvența, falimentul comercial și câteva soluții, orientări generale pentru insolvența persoanelor uh, fizice. Opinia mea personală este că mi aș dori mai degrabă să facem o propunere pentru un antreprenoriat uh, durabil, eventual să schimbăm titlul, uh, să nu mai vorbim despre insolvență, ci despre antreprenoriat de, de succes și să recurgem mai mult la termeni mai pozitiv. Și aș dori să vă spun că aproximativ 600 de societăți comerciale, companii își încetează activitatea în fiecare zi în Uniunea Europeană. Trecând acum la protecția datelor cu caracter, caracter personal în general și în lumina vânzărilor uh, create pe internet, legătura cu protecția datelor cu caracter personal, știți că aceste două subiecte țin de portofoliul meu și eu consider că suntem capabili să păstrăm coerența cadrului de, de, de reglementare când vine vorba de folosirea datelor personale pentru achiziții pe internet. Aceste norme trebuie să fie aliniate normelor din Regulamentul General pentru Protecția Datelor uh, Personale, care va intra în uh, vigoare începând cu data de 1 mai 2018. Deci regulamentul va intra în vigoare mai uh, repede decât noile norme uh, propuse. Când vine vorba de protecția cu caracter uh, personal, uh, activitatea, munca încă nu s-a încheiat. Abia a început, pentru că trebuie să creăm abordări și procese uniforme între autoritățile naționale responsabile pentru protecția acestor date, pentru că există în continuare prerogative discreționare când vine vorba de sancțiunile impuse și este nevoie cel puțin de orientări generale comune. Însă, din perspectiva consumatorilor, este, urm- este urm- important următorul um, aspect. Anul viitor vom lansa o campanie de informare adresată consumatorilor pentru că aceștia să înțeleagă care sunt drepturile de care se bucură în Europa și care le permit să își protejeze singur uh, sfera vieții pri- uh, private, pentru că nu, exi- nu va exista niciodată un cadru legislativ care să garanteze o protecție de 100%, uh, protecție 100% totală uh, consumatorilor. Și consumatorii trebuie să cunoască mai bine care sunt pașii, măsurile la care pot recurge ei uh, înșiși pentru a-și proteja mai bine datele cu caracter personal. Atât, în, atât prin regulamentul privind, privind protecția cu caracter, cu caracter personal, cât și prin propunerea privind uh, vânzările online și uh, uh, campania de informare, transmitem același mesaj. Cetățenii trebuie să fie stăpânii propriilor lor date trebuie și trebuie să înțeleagă tot timpul ce se întâmplă cu aceste date. Oamenii trebuie să știe cum sunt cum le sunt folosite aceste date în momentul în care și-au dat consimț- consimțământul și plătesc, de fapt, cu aceste date și în momentul în care serviciul pe care l-au achiziționat, indiferent de, de motive, folosirea datelor personale care au fost furnizate ca mod de plată uh, trebuie să uh, se oprească de asemenea. Doamna președinte, faceți declarații importante, însă uh, ce înseamnă din punct de vedere practic? Dacă ai plătit cu datele tale uh, personale și apoi le ceri înapoi, ce înseamnă acest lucru? Uh, trebuie să fie monitorizate toate clicurile făcute pe internet, comentariile făcute vor trebui să fie retrase. Deci lucrurile sună frumos, extraordinar în practică, însă ce auzim din partea celor uh, implicați uh, în această în economia digitală este că o asemenea abordare nu va funcționa în practică și că este uh, se împotrivește până la urmă regulamentului general. Deci există consumatori care uh, își doresc să participe la economia digitală și ne dorim ca economia digitală să fie, uh, să fie guvernată de un cadru de, de reglementare care va funcționa. Da, aveți dreptate. Propunerea nu, nu se referă la necesitatea ca datele respective să fie returnate, ci ele nu mai pot fi folosite. Vom putea garanta drepturile oamenilor doar dacă le vom oferi aceste drepturi oamenilor. Știu că este o situație deloc simplă pentru autoritățile naționale pentru protecția datelor, când vine vorba de uh, impunerea unor sancțiuni atunci când normele nu sunt uh, respectate, în cazul în care oamenii își furnizează datele cu caracter personal pentru a plăti pentru un conținut uh, pe internet. Am fost șocată să văd cât de des se întâmplă acest lucru pentru vizionarea uh, unor meciuri de fotbal, de exemplu, um, acestea sunt uh, vizionate în 85% de, de cazuri doar în schimbul furnizării date cu caracter personal. Deci mie mi s-a părut că venise timpul de a introduce un, câteva norme contractuale care să garanteze uh, uh, siguranța uh, cetățenilor noștri. Dumneavoastră v-ați referit la algoritmi. Noi avem un contact strâns cu furnizorii de IT din acest domeniu. Nu este un punct care ține de competența mea, dar este vorba de uh, securitatea cibernetică și combaterea discursurilor care instigă la ură pe internet. Și insistăm ca, ca asemenea algoritmi să nu fie folosiți. Dacă o persoană dacă o persoană postează un discurs care instigă la ură, uh, nu trebuie să existe un algoritm care să distribuie mai departe mm, acea postare într-un mod uh, automat. Și trebuie să, să purtăm un dialog cu furnizorii de servicii de internet, pentru că aceștia au un rol foarte important și este același lucru care se întâmplă și în uh, discuțiile legate de platforme și protecția consumatorilor. Cum le putem cum putem convinge acești furnizori să renunțe la acești al- algoritmi în scopuri comerciale, nu știu. Eu oricum mă, mă împotrivesc acestor practici, însă este o, um, un domeniu în care lucrurile evoluează atât de rapid încât este evident că va trebui să continuăm acest dialog privind cât de departe ne dorim să mergem cu acest regulament. Doamna Curața Bild a spus foarte clar că nu trebuie să suprareglementăm, uh, trebuie să identificăm riscurile care există în mediul digital, pe platformele digitale și să găsim măsurile potrivite pentru a le face față. Însă, cât de cuprinzătoare va fi legislația este un subiect uh, pe care îl vom discuta și pe viitor. Uh, În ceea ce privește economia colaborativă, dispunem de noi informații care ne arată că există probleme prin, uh, dacă se folosesc aceste servicii oferite de către consumatori. Pentru consumatori, cu toate acestea, nu am dorit să uh, facem propuneri concrete de, de legi și am adoptat um, orientări generale pentru a explica cum trebuie să fie aplicată legislația existentă în cazurile în care um, uh, există, apar anumite probleme legale. Apoi, trecând la sub, companiile constituite dintr-o singură persoană, întrebarea doamnei Reda. Nu a mai rămas, după negocieri, nu a mai rămas mult din, uh, din propunerea privind aceste companii constituite dintr-o singură persoană. Și aș dori să, să insist că în Uniunea Europeană a secolului 21 ar trebui să existe modalități mai uh, simple de a întemeia, înființa o companie pe internet, ar trebui să fie mai ușor pentru um, pentru companii să inițieze o, af- o afacere. Știți că în propunerea respectivă era vorba de un capital social de un euro. Și eu, într-o, într-o perioadă uh, dificilă a vieții mele, a trebuit să înființez o societate comercială, a trebuit să plătesc 200.000 de, de, de coroane uh, cehești pentru a întemeia această companie, ceea ce era o sumă foarte, uh, foarte mare și noi ne dorim să ne, ne, ne dorim să oferim această șansă celor care uh, doresc să înceapă o afacere și în acest moment există garanții puternice în această propunere privind aceste companii constituite dintr-o singură persoană care um, sunt coroborate cu norme legislative din alte domenii privind uh, protecția uh, angajaților, uh, norme privind identificarea proprietarilor beneficiari acestor societăți comerciale și toate aceste condiții sunt valabile și pentru acest tip de companii. Eu voi susține această idee, sper că vom, o, o, o vom putea adopta. Trec acum la China și siguranța produselor. Luni vom începe discuțiile cu China pe această uh, temă. Nu este o problemă doar a Uniunii Europene, dar și a Statelor Unite ale Americii și împreună cu ministrul de resort din Statele Unite, vom merge în China și vom insista pe lângă autoritățile din China pentru necesitatea de a exista, de a controla mai bine produsele care sunt exportate pe piețele europene și pe piața europeană și cea uh, uh americană. Voi discuta cu șefii agenției de control care are uh, tocmai acest mandat este adevărat că în fiecare an 60, între 60 și 62% din uh, produsele periculoase detectate de OPEX provin din China. În uh, ianuarie um, există unele fluctuații pe, pe parcursul uh, anului. Din acest punct de vedere trebuie să ținem seama de, de, de sărbătorile care există și așa mai departe și sper că voi reveni cu rezultate tangibile în legătură cu uh, aceste produse nesigure importate din China și vă voi transmite toate aceste informații. Which is Maria Grappini. Cu Maria Grapini. Președinte, doamna comisar, mulțumesc în primul rând, Vicky, că ne dai ocazia să discutăm cu doamna comisar. Am ascultat cu foarte mare atenție și ce ați spus dumneavoastră, doamna comisar, și întrebările colegilor sunt de acord cu toate, de aceea o să mă refer la trei puncte concrete. În primul rând, aș vrea să îmi răspundeți dacă dumneavoastră considerați consumator și persoanele juridice, nu numai persoanele fizice. Pentru că IMM-urile, de exemplu, care sunt persoane juridice, sunt consumatori la rândul lor în relația cu achiziționarea de energie, de utilități, de materii prime chiar și pot fi puse bănci, servicii de la bănci și sunt de foarte multe ori puse în dificultate datorită practicilor comerciale neloiale despre care dumneavoastră ați vorbit uh, și în raport cu băncile și cu multinaționalele și cu marile companii. Și dacă dumneavoastră considerați consumator și toată acțiunea noastră are această viziune de a trata și uh, persoanele juridice ca și consumator, atunci aș dori să știu ce vreți, veți face ca să diminuați această presiune a celor cu poziție dominantă în piață uh, și a monopolurilor. Al doilea punct, ați vorbit de protecția consumatorilor, armonizarea protecției consumatorilor. Vă întreb, dumneavoastră considerați normal ca vânzătorii de autoturisme în piețele din Uniunea Europeană și vă pun această întrebare pentru că, așa cum și Vicky arăta, eu mă întâlnesc foarte mult cu cetățeni și cu mediul de afaceri. Într-o întâlnire uh, transfrontalieră în Serbia, uh, uh anumite persoane fizice care au achiziționat autoturisme de la o companie din vest, uh, au ridicat următoarea problemă. De ce la bordul mașinii toate instrucțiunile când uh, îi se aprinde un bec, toate sunt în limba engleză și nu în limba țării unde este comercializat autoturismul? evident și GPS-ul, dar uh, vorbesc de, de instrucțiuni. Nu poate să stea omul cu cartea care, într-adevăr, în cartea scrisă există și instrucțiune în limba țării unde se comercializează. În schimb, la bord, toate defecțiunile sunt afișate în limba engleză. Deci, dacă vorbim de protecția consumatorilor armonizată, trebuie să ne gândim și la comercializarea un, uh, instrucțiunile electronice, să zic așa, la anumite produse. Și uh, aș vrea să mă refer la ultimul punct legat de China, siguranța produselor. Eu m-am luptat foarte mult pentru că 25 de ani am lucrat în producție și m-am luptat foarte mult cu ce spuneți dumneavoastră cu produsele din China. Dar eu cred că nu trebuie să solicităm doar Chinei să nu mai exporte, ci trebuie să avem măsuri la control la intrarea produselor în piața internă. De foarte multe ori am ridicat această problemă. Comercianții sunt europeni comercianții în marea măsură sunt europeni, sunt persoane juridice europene și atunci ce măsuri de apărare comercială și de control a produselor contrafăcute veți uh, avea în vedere, pentru că nu cred că trebuie să ne lăsăm doar pe ce face China să controleze la export. Avem uh, pârghia noastră, să nu lăsăm la intrare. Vă mulțumesc. Uh, commissioner needs to leave at quarter past doamna comisar trebuie să plece la 12 și un sfert. Vă rog, următoarea intervenție. Uh, Commissioner, you have already... Uh, Mulțumesc. Deja ați răspuns parțial la o parte dintre întrebările mele, spune doamna Buorzan, dar mai am câteva. Apropo de vânzările uh, online și offline, acum dezbatem cum putem să um, protejăm cel mai bine datele consumatorilor, însă nu știm încă cum vor fi, va fi afectată această protecție de către refit. Sunt de asemenea de acord cu Evelin, în sensul că cele două propuneri uh, induc consumatorii în eroare. Uh, mai ales că există bunuri care nu sunt nici doar digitale, nici doar bunuri uh, tangibile sau sunt uh, din ambele categorii în același timp. Și atunci vrem să știm exact cum va fi afectată legislația în ceea ce privește drepturile consumatorilor de exercițiul refit și ce uh, planuri are Comisia cu mm, exercițiul REFIT și propunele care au fost publicate până acum și cele care mai rămân de publicat. Domnul Stefanec, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și doamnă comisar. Ați vorbit despre faptul că aceste propuneri sunt bune pentru simplificare, standardizare și pentru a-i ajuta pe oameni să se lanseze în afaceri, însă eu vreau să vă întreb, aveți de gând să pregătiți și alte măsuri de simplificare pentru diferite tipuri de companii, ca de exemplu companiile constituite dintr-o singură persoană sau cele cu răspundere limitată? Mulțumesc, uh, doamna președinte. Spune doamna Senalova, uh, profit de ocazie ca să vorbesc în limba cehă. Eu am o întrebare apropo de această propunere care de mult timp așteaptă să fie dezbătută directiva privind protecția consumatorilor. Este propunerea centrală din uh, um, piața unică digitală Însă, nu trebuie să ne gândim doar la ceea ce se întâmplă online. Există această idee interesantă a unor măsuri comune în cazul în care se constată încălcări pe scară largă a legislației uh, privind drepturile consumatorilor. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Dacă se constată această încălcare pe scară largă sau există o bănuială de încălcare pe scară largă, respectiv în cel puțin două treimi din statele membre, atunci Comisia va putea să lanseze proceduri pentru aceste încălcări? Nu știu dacă acest criteriu a celor două treimi um, este unul util. Aș vrea să știu uh, în câte cazuri de încălcări în trecut uh, erau implicate două treimi din state, de exemplu. Dar ar fi mai bine să țineți cont de numărul de consumatori afectați, mai degrabă decât de numărul de state membre din, din care aceștia provin. Și acest lucru presupune și o mai mare cooperare între or, autoritățile de protecție a drepturilor consumatorilor, cooperare transfrontalieră. S-ar putea ca anumite încălcări uh, a legislației uh, de protecție a consumatorilor să afecteze numai uh, anumite regiuni sau anumite zone. Nu credeți că am avea nevoie de niște prevederi legislative și în aceste situații? Doamna Iaconsar este ultima vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei comisar. S-au pus foarte multe întrebări, dar aș vrea și eu să insist pe ce a spus doamna Vichifor și aceste algoritmuri. Eu am impresia că dumneavoastră le treceți puțin cu vederea, um, însă acum viața de zi cu zi este mm, afectată de metodele companiilor și faptul că folosesc uh, asemenea um, um, algoritme. Eu cred că cetățenii ar trebui foarte bine să înțeleagă despre ce este vorba. Noi chiar am lansat un proiect pilot în acest sens, ca să vedem Um, care dintre aspectele um, legate de folosirea informațiilor personale trebuie reglementate la nivel european și care nu. Acestea au fost toate întrebările, spune doamna președinte. Mi se aduce aminte de faptul că în urmă cu doi ani și jumătate Comisia spunea că nu era să nevoie de un comisar pentru protejarea drepturilor consumatorilor, dar mă bucur că între timp uh, părerea lor s-a schimbat. În ce privește persoanele fizice și persoanele juridice, am spus deja că acum uh, am comandat mai multe studii și acestea sunt uh, parte integrantă din exercițiul de refit. Un principiu de bază în uh, legislația de protejare a consumatorilor este că îl protejezi pe cel mai slab, pe cel mai vulnerabil. Deci consumatorii sunt cei care sunt în poziția vulnerabilă față de companii și mai ales de marile companii. Și oricum, uh, în uh, archivul european există suficiente măsuri de protejare a părții cele mai vulnerabile, dar uh, Acum vrem să modernizăm această legislație și să o actualizăm pentru că odată cu era digitală au apărut noi probleme. Dar nu am prevăzut uh, să existe o uh, propunere aparte pentru uh, persoanele uh, fizice. În ceea ce privește întrebarea doamnei Grapini, faptul că aceste instrucțiuni de pe bordul mașinilor nu apar decât în limba engleză, evident că n-ar trebui să tolerăm o asemenea asimetrie și o asemenea situație. Dar am nevoie de niște exemple cât se poate de concrete, pentru că deocamdată ține de competența autorităților naționale. Ele sunt cele care trebuie să controleze dacă și aceste instrucțiuni sunt traduse în uh, limbile țărilor unde sunt comercializate mașinile. Deci eu v-aș fi recunoscătoare dacă puteți să-mi trimiteți niște exemple cât se poate de concrete. Cum va afecta refit uh, protejarea datelor cu caracter personal? Întrebarea doamnei Borzan. Cum am spus, eu mă ocup și de uh, politica de protecție a consumatorilor și de protejarea datelor indiferent ce întreprindem în cadrul refit, uh, că este o propunere legislativă sau nu, uh, trebuie să fim consecvenți și coerenți cu protejarea datelor și noi suntem cei mai bine plasați să o facem pentru că e vorba despre același DJ care lucrează uh, pe aceleași teme. Dacă ați identificat uh, niște cazuri de uh, um, încălcare a legislației privind protecția datelor, vă rog și pe dumneavoastră să mi le semnalați și să-mi trimiteți aceste informații. Domnul Ștefaneț a pus întrebări despre uh, dreptul comunitar, dreptul societăților. Nu mai avem mult timp la dispoziție, dar pot să vă spun că deocamdată ne ocupăm de legislație în ce privește digitalizarea companiilor, deci companiile care sunt create doar online, încă nu s-a concretizat această propunere. Deocamdată consultăm experții să vedem cum trebuie să modificăm dreptul societăților ca să ținem cont de aspectele digitale. Toate aceste teme sunt foarte interesante, însă, indiferent de ipoteza adoptată, nu putem să înlăturăm toate riscurile. Ca atare, vom face o propunere probabilă anul de modificare a dreptului societăților ca să ținem cont de uh, economia digitală. Da, doamnă Ford, știu că aceste algoritme nu sunt uh, un lucru de disprețuit. Nu, eu am dat un exemplu am spus că trebuie să existe o ierarhie a priorităților. Și am mai spus că noi trebuie să demarăm un dialog cu companiile de IT, pentru că este un subiect care ne preocupă. Și dacă nu discutăm cu companiile de IT, nu avem cum să facem legislație care să poată să fie și aplicată. Aceste algoritme sunt ilegale numai dacă încalcă regulile de protecție a datelor, reguli care sunt deja în vigoare sau dacă induc uh, consumatorul în eroare, deci nu sunt, sunt folosite pentru scopuri abuzive. Doamna Sanalova a întrebat dacă este suficient acest criteriu a două treimi sau 75% dintre autorități, uh, astfel încât comisia să poată să uh, lanseze acțiuni uh, în cazul încălcării legislației. Potrivit statisticilor noastre, cam de patru ori pe an se întâmplă să există încălcări pe scară largă în care sunt implicate două treimi din state sau 75% dintre locuitori. Și noi în uh, um, regulamentul uh, CPC vrem să avem mai să dăm mai multă marjă de manevră autorităților uh, polițienești ca să poată să lucreze în comun și să coopereze. Vă mulțumesc. Încă o dată, dacă simțiți că nu v-am răspuns la întrebare și doriți mai multe informații, vă rog frumos să nu ezitați să ne contactați și o să vă răspundem ulterior. That's the end of this morning's committee and we... Mulțumim. Întrerupem aici reuniunea și ne revedem la orele 15.